Good afternoon. I would like... Stimați colegi, bună ziua. În primul rând, adoptăm ordinea de zi și avem o serie de comunicări, o comunic interpretarea interpreții vă informează că datorită conflictului social, de care probabil ați auzit deja, serviciul de interpretare se va opri la ora 18.30, programul prevăzut al reuniunii. Deci trebuie să fim foarte stricți în ceea ce privește gestionarea timpului. Am și o comunicare în legătură cu uh, reuniunea comună Econ Envy care va avea loc joi 28 iunie de la 12.30 cu domnul vicepreședinte Dombrovskis, comisarii Tyson și Moscovici care vor uh, vorbi despre recomandările specifice pe țară în contextul semestrului european. And, uh, so, no, is a report. So, yeah, wow, so okay, so, no, okay. I don't know why in this form, but is in an unusual form. Punctul 3 este un anunț, de asemenea, în legătură cu rezultatele ultimului trilog referitor la locul în care se va afla sediul Autorității Bancare Europene. S-au tras concluziile în legătură cu problema specifică a autorității bancare europene, dar nu s-au tras concluzii în legătură cu uh, declarația referitoare la deciziile care se vor lua la nivelul EMA și EBA în legătură cu subiectul acesta. Și acum trecem la punctul 4, Aș vrea să-i urez bun venit doamnei Margrethe Vestager, comisar pentru concurență. Vă urăm bun venit la acest prim dialog structurat din 2018, care ne oferă posibilitatea să discutăm despre o serie de probleme legate de activitatea, activitatea dumneavoastră într-un domeniu fundamental pentru Uniunea Europeană. Știu că vă veți referi la o serie de teme cheie legate de echilibrul corect între regulile de concurență și așa numiții campioni europeni, în anumite cazuri sensibile mai ales. La fel și despre problema impozitării ajutoarelor de stat și câteva observații cu privire la Brexit. Aștept cu mult interes să auzim prezentarea dumneavoastră, să facem un schimb de opinii cu dumneavoastră și să-mi exprim satisfacția că s-a ajuns la un acord în cadrul trilogului în acest dosar foarte important din domeniul concurenței, unde s-au obținut rezultate foarte bune. Iată că și codecizia poate fi sănătoasă și utilă și că poate produce reguli de concurență bune. Iată un prim caz de bună cooperare în acest caz între Comisie și Consiliu și Parlamentul European, desigur. Aveți cuvântul, doamnă comisar. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Îmi face o deosebită plăcere să fiu astăzi aici. Îi mulțumesc Comisiei și mai ales lui Ramon Tremosa pentru raportul extrem de interesant cu privire la politica de concurență pe care în aprilie l-a adoptat Parlamentul European. Sper să pot să mă refer foarte curând la detaliile planurilor de follow-up în legătură cu fiecare subiect pe care l-ați menționat în raport. Însă lucrul care mi-a atras în mod deosebit atenția din raportul dumneavoastră a fost primul alineat în care se spune că investițiile și inovarea sunt fundamentale pentru viitorul Europei. Cred că exact așa este investițiile și inovarea, iar aplicarea regulilor de concurență ne, pot ne poate ajuta să dăm viață acestor principii. Cred că toată lumea e de acord că europenii, europenilor le merge bine pe scena internațională. Cred că e valabil pentru Cupa Mondială, dar e la fel de valabil și pentru întreprinderi. Vrem să vedem campioni europeni care să poată concura cu celelalte întreprinderi la nivel mondial. Mai este un lucru comun între fotbal și întreprinderi. Și fotbaliștii și întreprinderile pot deveni competitivi dacă sunt determinați să facă tot ce pot, să dea cei mai buni din ei prin concurență. Vrem ca întreprinderile noastre să inoveze și să investească în viitor și pentru asta e nevoie de piețe deschise, piețe concurențiale, pentru că cei care găsesc modalitățile optime de a veni în întâmpinarea consumatorilor vor fi și aceia care vor fi răsplătiți. Iar companiile care sunt campioane trebuie să concureze pe piețele internaționale, nu companiile dominante care au crescut bazându-se pe ajutoare de stat sau eliminând concurența din partea altor companii pe care le-au achiziționat. Companiile au nevoie de acces la resurse, dar și la prețuri corecte și la o calitate adecvată, motiv pentru care trebuie să ne asigurăm că există concurență la toate nivelurile în lanțul valoric și că rămânem deschiși piețelor mondiale, astfel încât companiile noastre să poată beneficia de ce le pot aduce valorile globale internaționale. Un foarte bun exemplu în acest sens îl reprezintă domeniul oțelului. Mii de companii din Europa, circa 30 de milioane de angajați, depind de sectorul siderurgic. Așadar, atunci când ArcelorMittal a dorit să achiziționeze Ilva, care deține unul dintre cele mai mari combinate de oțel din Europa, a trebuit să ne asigurăm că prețurile la oțel nu cresc de aceea am aprobat această uh, fuziune doar după, doar după ce ArcelorMittal a fost de acord să își vândă companiile, să-și vândă filialele din cinci țări europene către cineva care urma să continue să le folosească, să le facă să funcționeze, așa încât să se poată concura corect pe piață. Concurența determină companiile să inoveze și atunci când companii puternice Uh, dau la o parte concurenții, inovația are de suferit. Asta s-a și întâmplat și de aceea am întreprins acțiune împotriva lui Google anul trecut din cauza că s-a folosit inadecvat de puterea sa, mm, de, de puterea dobândită de motorul său de căutare. Însă noi nu ne, ne-am încheiat activitatea odată cu hotărârea pe care am luat-o în cazul Google. Important este să determinăm această companie să respecte legea după ce s-a luat această decizie. Pentru că rostul este ca Google să uh, trateze și alte servicii de achiziții online, la fel cum și îl tratează pe al său. Înțeleg care sunt îngrijorările legate de numărul de rivali pentru Google care apar în cutia din uh, partea de sus a paginii principale. Știm din monitorizările noastre că a existat o creștere constantă a cifrelor în acest sens în ultimele luni. Ultimele cifre ne arată că cel puțin o ofertă rivală apare în circa o treime din cutiile de achiziții ale Google, spre deosebire de ce se întâmpla în luna martie când era vorba doar de 15%. Încă nu sunt foarte mulți concurenți, dar oricum sunt sensibil mai mulți. La fel, uh, cota de clicuri pe rezultatele privind produsele din partea rivalilor a crescut cu 2,5, de la 2,5% în luna februarie până la 6,1% în prezent. Asta ca să vă ofer așa o imagine de ansamblu asupra cifrelor, pentru că concluzie încă prea devreme să tragem. În orice caz, noi vom continua să monitorizăm în mod activ situația și să discutăm cu toți participanții la piață ca să ne asigurăm că uh, dispunem de toate resursele necesare care să ne permite să facem o monitorizare corectă. Prin urmare, problema va rămâne în atenția noastră și va rămâne prioritară și pe viitor pentru noi. În ce privește ajutoarele de stat, și acestea ne-au ajutat să facem să funcționeze, regulile în materie de ajutoare de stat ne-au făcut să facem să funcționeze corect domeniul concurenței. Atunci când mai multe companii multinaționale beneficiază de favoruri selective din partea guvernelor, tratamente fiscale pe care alții nu le pot obține, e mai greu pentru rivalii mai mici și inovatori care își plătesc taxele corect să concureze pe picior de egalitate. Prin urmare, așa cum știți, în ultimii ani ne-am ocupat de câteva cazuri de ajutoare de stat care au îmbrăcat forma unor tratamente fiscale speciale. Am uh, întreprins acțiuni împotriva ajutoarelor ilegale acordate Starbucks în țările de jos, Fiat și Amazon în Luxemburg, Apple în Irlanda, și um, 30, la, pentru 35 de multinaționale de aici din Belgia. Însă munca noastră nu s-a încheiat astfel. Analizăm ce se întâmplă cu McDonald's și Engie în Luxemburg și investigăm dacă nu cumva IKEA a primit ajutoare ilegale de stat în țările de jos. Analizăm de asemenea dacă regulile din statele din Regatul Unit cu privire la companiile străine controlate, reguli care se presupune că ar trebui să prevină evitarea uh, plății impozitelor, nu duc cumva la tratarea diferențiată a anumitor companii. Însă ajutorile de stat pot să ajute la finanțarea investițiilor Ori de investiții avem mare nevoie pentru creștere, cum ar fi investițiile în infrastructură ecologice, în energii regenerabile și în cercetare. Și este sarcina noastră, desigur, să ne asigurăm că regulile noastre permit genul acesta de sprijin atât de important. Iată de ce ne-am tot extins scutirile de uh, generalizate în bloc, astfel încât guvernele să poată oferi ajutoare fără să fie nevoie de aprobarea noastră în avans, atâta timp cât respectă câteva reguli clare care duc la protecția concurenței, reguli care se aplică tuturor în Uniunea Europeană. Analizăm acum modul în care putem să ne actualizăm aceste regulamentul cu privire la scutirile generale în bloc pentru a ajuta guvernele să se folosească de noile posibilități pe care le propunem pentru următorul cadru financiar multianual. Noi, la Comisie, am propus un fond de investiții al Uniunii Europene care s-ar folosi de 15 miliarde de euro din bugetul Uniunii Europene pentru a veni în sprijinul la 650 de miliarde de investiții. Un nou program de cercetare și inovare, Horizon Europe, ar beneficia de 100 de miliarde de euro pentru investiții. Ambele programe de care vorbeam adinaori s-ar putea, și-ar putea uh, combina efectele cu uh, alte programe europene pentru a spori potențialul de investiții al Uniunii Europene. Vrem să facilităm acest lucru atât cât se poate și am și întreprins măsuri în acest sens, propunând Consiliului o modificare a regulamentului de resort pentru a ne permite să dispunem de competențele de a adăuga noi reguli la scutirile generale în bloc și sper ca Parlamentul acesta să poată adopta un aviz pe marginea acestei propuneri cât mai curând, astfel încât noile reguli aplicabile acestor investiții să fie gata în timp util. Lucrăm acum la o propunere în legătură cu modul în care vor trebui să arate regulile acestea. Dar deja uh, este limpede că trebuie să fie reguli clare și simple, fiindcă multe dintre principiile cheie ale regulilor privind ajutoarele de stat sunt deja integrate în concepția și a acestor programe. De exemplu, reguli pentru a evita eliminarea uh, investițiilor private, de asemenea pentru prevenirea unor uh, Uh, investiții excesive pe care apoi să nu le putem acoperi. Principiile acestea sunt deja integrate în programe și asta ne permite ca regulile pe care le vom propune să fie foarte simple. Și acum câteva cuvinte în, ce, în finalul intervenției în legătură cu Brexit. Nu vrem să fie afectată concurența, pentru că ea este un vector pentru creștere și dezvoltare. Economiile noastre sunt foarte strâns legate între ele, iar ajutoarele de stat oferite de un guvern pot afecta grav concurența din întreaga Uniune Europeană. Atunci când Regatul Unit va părăsi Uniunea Europeană, legăturile sale cu aceasta vor deveni, desigur, mai puțin strânse. Dar chiar și atunci va trebui să ne asigurăm că nu acordă ajutoare de stat care să submineze condițiile egale și echitabile din restul Uniunii Europene, motiv pentru care Consiliul European stabilește niște orientări pentru viitoarea noastră relație uh, cu Regatul Unit și atunci când a făcut acest lucru în luna martie, a acordat o atenție deosebită concurenței și ajutoarelor de stat. Această, acest viitor se află acum la doar vreo 10 luni distanță de noi și Regatul Unit va trebui să vină urgent cu propuneri realiste cu privire la relațiile noastre viitoare în acest domeniu. Cea mai mare provocare în negocierile ce vor veni este cum să se evite un așa numită, o așa numită frontieră hard în Irlanda. Nu trebuie să ne gândim însă doar la Irlanda, care bineînțeles că e importantă în sine, dar problema nu vizează doar Irlanda, ci și frontiera pieței unice și Uniunea Vamală din Uniunea Europeană. Deci orice soluție la care se va ajunge va trebui să respecte integritatea Uniunii Europene ca atare. De ce e important lucrul acesta? Nu din cauza concurenței propriu-zise, ci pentru că concurența ne poate ajuta pe toți, întreprinderi, consumatori, ea susține investițiile și inovarea și sunt foarte recunoscătoare acestei comisii și activității dumneavoastră de întărire a concurenței în Uniunea Europeană. Avem și rezultate foarte concrete ale acestei activități care se regăsesc în acordul privind întărirea autorităților naționale de concurență care să poată să îi apere pe consumatori pe piața internă. Apreciez foarte mult cooperarea cu dumneavoastră și ea a adus, iată, la rezultate concrete Vă mulțumesc! Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră interesantă, pentru cuvintele amabile și pentru activitatea dumneavoastră pe care o sprijinim în toate aceste domenii importante. După cum ați menționat, ați menționat Google și aș dori să profit de această ocazie pentru a preciza că sper și eu că veți, vă veți ocupa de această chestiune. Din punctul de vedere al dreptului concur- concurențial am fost uh, dezamăgit să văd că, nu știu din ce motiv, dar algoritmul YouTube, de pe YouTube într-o etapă critică pentru scena politică din Italia mi-a făcut niște sugestii uh, dubioase, deci sper că autoritățile competente ale Uniunii Europene se vor ocupa și de această problemă, pentru că democrațiile noastre sunt uh, vulnerabile dacă nu toți actorii își respectă, respectă normele într-un mod responsabil și dacă nu permit un mesaj divergent să fie diseminat pe internet. Acestea fiind spusă, Dăm cuvântul colegilor. Primul pe lista oratorilor este colegul Brian Hayes. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar Festager, bine ați revenit la Comisia Econ. Vă mulțumesc pentru munca dumneavoastră. Cred că munca dumneavoastră a fost recunoscută, mai ales în ultimele dezbateri purtate în plenară, ocazie cu care uh, vi s-a acordat sprijinul pentru a garanta buna funcționare a pieței interne. Chiar dacă anumite norme sunt greu de respectate de anumite state membre, este important ca în domeniul uh, concurenței Comisia Europeană trebuie să dea dovadă de fermitate și la sfârșitul prezentării dumneavoastră ne-ați adus aminte de Brexit și de o chestiune foarte importantă pentru noi, nu doar acordul pe care trebuie să-l încheiem cu Regatul lui, dar un acord uh, corect, echitabil, care să nu denatureze concurența în favoarea Regatului Unit și aș dori să vă aduc aminte că în ultima dezbatere din plenară mi-am exprimat și eu sprijinul pentru o mai bună legătură între rețeaua autorităților de concurență și Comisia Europeană. Întrebarea mea se referă la o anchetă în desfășurare lansată în, în anul 2017 privind domeniul uh, asigurărilor uh, auto din, uh, din Irlanda. Am văzut că în 2000 2016 primele de asigurare au crescut până la 70%, ceea ce depășește un caz normal. Știu că ați lansat această anchetă care examinează accesul la date, de exemplu, cum, privind punctele de penalizare și așa mai departe. Puteți să ne dați mai multe detalii despre etapa în care se află această investigație acum? Știu că este o anchetă complicată și că este nevoie de resurse, am dedicat multe resurse din direcția noastră generală, însă cred, știu că mulți oameni uh, din Irlanda depind de activitatea dumneavoastră transeuropeană pe acest subiect. Vă mulțumesc foarte mult. În primul rând, vă mulțumesc pentru apreciere. Cred că avem aceleași îngrijorări uh, când vine vorba de uh, chestiunea frontierei și de importanța găsirii unor soluții tangibile care să funcționeze în viața reală pentru cetățenii irlandezi și pentru restul cetățenii, cetățenilor Regatului Unit și a Uniunii Europene. În ceea ce privește chesti- chestiunea concretă a asigurărilor auto, Știți că din, în, am demarat această anchetă din iulie 2016, am făcut o vizită la fața locului care ne-a permis să acumulăm o serie de informații, în temeiul cărora am formulat o serie de întrebări ulterioare și după ce vom uh, analiza răspunsurile la aceste întrebări, vom putea decide care sunt următorii pași de urmat. După cum ați spus, este un subiect important pentru mulți uh, titularea unor asemenea asigurări uh, auto și o să încercăm să soluționăm uh, ancheta cât mai repede posibil. O să revin cu o întrebare pe acest subiect. Uh, în acest moment puteți să ne spuneți eventual când este posibil să se încheie această anchetă? Vă mulțumesc, domnule președinte, că mi-ați dat ocazia să revin cu o întrebare. Da, înțeleg interesul dumneavoastră și îmi pare rău că nu pot să vă precizez un termen anume limită, pentru că nu știm care este natura exactă a răspunsurilor pe care le vom primi la întrebările uh, pe care le-am menționat și trebuie să respectăm procedurile, nu putem, uh, trebuie să analizăm toate aceste informații cât mai, uh, într-un mod cât mai deschis, înțelegem cât de important este acest caz și depunem eforturi pentru a-l soluționa cât mai repede posibil. Mulțumesc, Pervanș Perez. Mulțumesc, doamnă comisar. Prezența, nu cred, de la această reuniune nu cred că este legată de un dezinteres în legătură cu politica dumneavoastră. Cu toții știm că dumneavoastră ați fixat un standard de nivel înalt, chiar și la diver- diferitele triloguri, însă Eh, bineînțeles, lunea nu este întotdeauna o zi foarte potrivită pentru toți colegii noștri. Aș dori să vă întreb în legătură cu un lucru, eh, eh, și anume McDonald's, pe care le-ați men- i-ați menționat întreagăt. Nu ați spus foarte multe, ori zi de zi cu coaliția sindicatelor care s-au mobilizat în acest sens, descoperim noi aspecte care în mod foarte clar ne fac să credem că, este o, că există o concurență neloială și că există un fel de dumping social. Nu ați menționat deloc sectorul bancar, ați fost, uh, bineînțeles, puși la curent în legătură cu programul de achiziție și diverse fuziuni care vor avea loc. Avem impresia că are, este în curs un nou val de restructurări și a treia întrebare aș dori să vă dau poate șansa de a ieși dintr-o abordare foarte tehnică a cazurilor pe care le examinați, uh, și anume platformele. Jurisprudența dumneavoastră a inspirat o legislație care este în curs de examinare în momentul actual. Considerați că prin această legislație putem, dincolo de subiectele pe care vrem să le tratăm, să abordăm și uh, chestiunile care ne preocupă, și anume 1. Respectarea respectării dreptului la viață privată de către aceste platforme și, pe de altă parte, utilizarea acestor platforme pentru difuzarea de știri false, fake news, uh, care au fost deja menționate și de alți colegi. În primul rând, în ceea ce privește trilogul la Știți că am doar, doar această propunere legislativă în acest mandat de care am dorit să profit la uh, maxim, încercând să nu ajungem la o, la o a patra uh, întâlnire, dar este o propunere extrem de importantă. În ceea ce privește cazul McDonald's, după cum am spus deja, ne confruntăm cu câteva provocări, tocmai de aceea nu am început să ne, să ne ocupăm de acest caz, am încercat să rezolvăm chestiunile fiscale cât mai repede posibil și ținând seama și de volumul de muncă, data trecută am discutat despre momentul în care am putea să oferim o anumită orientare generală și pentru acest lucru am avea nevoie de un număr cât mai mare de cazuri, McDonald's fiind unul dintre aceste cazuri. Um, din păcate nu putem să precizăm un calendar în acest moment, în ciuda tuturor eforturilor depuse până acum. În ceea ce privește sectorul bancar, nu cred că restructurarea în sine reprezintă principala provocare. Există anumite cazuri specifice, am discutat deja cele două cazuri din Italia, însă asistăm tot mai mult la o evoluție a sectorului datorată uh, fintech-ului, noilor uh, modalități de efectua plăți, de a, uh, de a funcționa pentru sectorul bancar, care împing sectorul bancar înspre o restructurare. Din punctul meu de vedere, fără să dispun de cifrele concrete de care dispun colegii mei, eu am impresia că sectorul bancar este într-o stare mult mai bună în comparație cu situația din urmă cu câțiva ani. Acest lucru nu exclude ca o, o bancă sau alta să uh, aibă, pro, aibă probleme eventual, însă, în general, situația sectorului bancar este mult mai, mult mai bună și cu toții ne dorim în același timp mai bună piață de capital pentru ca întreprinderile să aibă un acces mai, mai ușor la capital fără a fi nevoite să se adreseze întotdeauna băncilor, ci să aibă posibilitatea de a atrage investitori mai ușor pentru întreprinderile lor. Platformele este o chestiune care m-a preocupat pe mine personal și pe uh, colegi, dar și, dar și Parlamentul European, pentru că vedem cu toții cum uh, în toate sectoarele apar diferite tipuri de platforme. Colega mea, Gabriel și domnul Ansip, au organizat două adieri publice pentru a înțelege mai bine situația și ce se întâmplă în acest domeniu. Pe mine mă mulțumește în acest moment propunerea pe care am, uh, am făcut-o. Uh, care încearcă să răspundă chestiunilor care au devenit relevante în urma acestor două audieri publice, și anume um, oameni, mediul de afaceri ne spune că nu mai există clienți pe, aceste, pe anumite dintre aceste platforme, nu, nu există un trafic pe aceste platforme și propunerea în, încearcă să rezolve această problemă, să, ai dreptul să știi Uh, ce se întâmplă, de ce se întâmplă și cui trebuie să te adresezi pentru a schimba situația. Este o schimbare de, de paradigmă de a încerca să rezolvi ceea ce ar trebui să fie evident. Este un lucru recurent. Mulți oameni de afaceri au senzația că nu știu cui să se adreseze dacă se întâmplă ceva și traficul dispare, de exemplu. Un alt lucru vis-a-vis -vis de care sper că Parlamentul va, fi, va avea o atitudine pozitivă, să permită acest observator, crearea unui observator care să ne permită să reacționăm mult mai uh, rapid, ceea ce ne-ar putea permite să găsim echilibrul între a fi obligat să reg- uh, reglementa fără a ști efectele uh, Uh, acestei reglementări și, pe de altă parte, situația în care să nu reglementări și apoi să suferim de pe urma lipsei unui cadru de reglementare. Și sper că Parlamentul European va putea să își dea acordul pentru această propunere cât mai repede posibil. În ceea ce privește sfera vieții, vieții private și știrile false, nu ține de mandatul uh, meu, însă este ceva important pentru că Uh, viața noastră privată este importantă. Cei care au uh, senzația că nu au nimic de ascuns, cred că nu au reflectat suficient uh, de mult la ce înseamnă sfera vieților private. Și s-ar putea să apară necesitatea mm, sferei vieții private datorită unei boli, datorită situației familiale, un divorț și așa mai departe. Și în acest punct de vedere, cred că Parlamentul European a fost foarte avansat și a uh, adoptat un cadru de reglementare care a intrat în vigoare de la sfârșitul lunii trecute și acum provocarea pe care o avem este să ne asigurăm că acest cadru de reglementare este respectat și din acest punct de vedere este important ca noi să lucrăm împreună pentru ca oamenii să știe că noi și ei au uh, controlul asupra propriei uh, vieți private. În ceea ce privește veștile false, nu cred că există scurtături care pot uh, să înlocuiască cetățenii activi și uh, bine, bine informați. Un cetățean critic, angajat, este cea mai bună, uh, cel mai bun factor de a lupta împotriva propagandei și împotriva știrilor false. Fiecare poate încerca să-și facă propria părere dacă o știre este adevărată sau este falsă. Vă mulțumesc, vă mulțumesc și pentru ultimele cuvinte și așteptăm răspunsul la întrebarea pe care v-am adresat-o în mod public printr-un tweet și la care nu am primit niciun răspuns. Să aflu de ce anumite videouri mi-au fost uh, recomandate pe YouTube. Nu văd pe nimeni din partea ECR. Trecem la alt de domnul uh, Torvalds. Vestager, I have to say. Mulțumesc, domnule comisar. Vestager îmi cere cu, îmi cer scuze pentru că am ajuns cu întârziere, un de daneză probabil. Uh, într-adevăr, ați vorbit despre lupta împotriva, împotriva monopolurilor și oligopolurilor. Dacă ne întoarcem la program, programul inițial al lui Conrad Adenauer pentru Partidul Creștin Democrat, era și acolo această problemă. Ați vorbit uh, acum despre platforme, despre tehnologie digitală. Avem uh, foarte multe monopoluri și oligopoluri digitale internaționale și încercăm să găsim o modalitate ca prin Comisia Taxe să le aducem în linie și ca uh, însă unele guverne naționale par să fie aliate ale multinaționalelor. Deci nu o să găsim o soluție finală fără miniștri de finanțe sau fără cooperarea lor. Însă ar putea să existe vreo modalitate de taxare a oligopolurilor și monopolurilor. Pentru că acest lucru ne-ar da o resursă proprie nouă pentru bugetul Uniunii Europene. Așadar, am putea poate că avem probleme suplimentare, însă dumneavoastră cunoașteți deja aceste probleme. Când ați vorbit despre ajutorul de stat, de multe ori în comisia noastră, această vânzare a cetățeniei către oligarhi pe care o practică anumite state europene este un lucru care ar trebui să fie clasificat drept ajutor de stat ilegal. Vă mulțumesc. În legătură cu ultima întrebare, cred că nu. Cred că suntem la granița limită a ceea ce pot să acopere regulile cu privire la ajutorul de stat. Putem să avem diverse puncte de vedere în legătură cu vânzarea de cetățenie, însă nu cred că regulile cu privire la ajutorul de stat sunt cele de utilizat. În ceea ce privește impozitarea monopolurilor, în primul rând trebuie să avem un sistem funcțional de impozitare care să acopere și monopolurile și am auzit criticile în legătură cu propunerile depuse de Pierre Moscovici în legătură cu impozitarea companiilor digitale, însă mi se pare foarte important și urgent să actualizăm uh, felul în care înțelegem conceptele în ceea ce privește conceptele de bază în ceea ce privește impozitarea uh, companiilor ce înseamnă să ai sediul permanent și cum se creează valoarea, pentru că anumite practici de afaceri pe care le vedem, uh, companiile creează valoare nu prin uh, cercetare, ci prin uh, comportamentul consumatorului. Deci noi creăm o valoare atunci când căutăm ceva pe Google și creezi valoare undeva fără să ai niciun fel de prezență fizică acolo, de exemplu în Europa. Știm că puterea noastră este limitată și este în mâinile Consiliului, însă dacă noi nu ne actualizăm conceptele de bază de uh, impozitare corporatistă, ajungem la o situație în care doar cetățeanul va finanța statul și protecțiile sociale, când ceea ce vedem în procedurile noastre, când ne uh, referim la uh, sectoarele tradiționale, după vânzarea și transmiterea produselor, apare și acolo domeniul digital, pentru că și acolo este vorba de utilizarea datelor. Este o parte digitală a acestor companii și uh, crearea valorii. Și acest lucru, și de aceea mi se pare că este urgent să purtăm o discuție în legătură cu felul în care înțelegem crearea valorii atunci când companiile devin digitale. Știți însă că uh, uh, companiile digitale plătesc în medie 90% și celelalte companii plătesc 23-24% în medie, ceea ce nu reprezintă o concurență loială și uh, sunt de acord cu dumneavoastră uh, în, același, în acest uh, sens. Vă mulțumesc. Marco Vali. Mulțumesc, domnule președinte. Am trei întrebări pentru doamna comisar. Mai întâi, o întrebare pe care am mai adresat-o și care se referă la manipularea unor impozite pe marginea cărora există deja niște hotărâri din partea Comisiei Europene. V-aș ruga însă să vă asumați răspunderea pentru a-i apăra pe cetățenii care au fost uh, păcăliți prin aplicarea deciziei pe care ați anunțat-o deja în decembrie 2016. Multe dintre recursurile în acest caz au rămas blocate și sunt cetățeni care așteaptă rezultatele deblocărilor. lor. în urma acțiunilor pe care le-au întreprins uh, câteva bănci mari. Apoi, în legătură cu cele care s-au menționat în presă cu privire la presiunile BlackRock în legătură cu pensiile, cu sectorul pensiilor din Uniunea Europeană se pare că această companie vrea să pună mâna pe o uh, bucată mare din uh, piață, o bucată care reprezintă circa 2, milioane de, 2 miliarde de euro. Deci am dorit să știm ce se întâmplă în acest sens cu ancheta Comisiei Europene și referitor la creditele neperformante. O a treia întrebare. DG Concurență se ocupă de analizarea posibilelor efecte de denaturare a concurenței pe piață ca urmare a dispozițiilor care provin de la BCE și de la Comisie cu privire la acoperirea acestor um, credite neperformante? La noi sunt tot felul de pachete de credite neperformante și sunt și alte state care se folosesc de ajutoarele de stat pentru a se debarasa de aceste credite neperformante. Toate aceste lucruri însă țin și de uh, regulile pe care le adoptă BCE și Comisia, care s-ar putea să afecteze piața pentru că toate stimulentele care se oferă vor duce la o scădere semnificativă a prețurilor pe piață și atunci concurența nu va mai fi stimulată. Aș dori să știu care este părerea dumneavoastră în acest sens. Sunt sau nu, de asemenea, întrebarea următoare, sunt sau nu anchete la nivelul Comisiei în legătură cu acest subiect? Uh, thank you very much. Vă mulțumim foarte mult. Ca și în orice altă decizie, această decizie a fost publicată și încercăm să publicăm decizia cât de curând posibil. Câteodată suntem întârzia, întârziați dacă părțile din decizie um, spun că există prea multe informații confidențiale. După ce urmează un dialog în care discutăm ce informații pot să fie publicate sau nu. După cum spuneți, pot, pot să existe aspecte penale legale în legătură cu uh, despăgubiri private. Așadar, este o, un aspect uh, care, din păcate, durează ceva timp. În ceea ce privește BlackRock, dacă ei au pus presiune asupra comisiei, nu știu, nu este în portofoliul meu uh, să uh, mă ocup de uh, pensiile paneuropene. Știu că au fost critici din partea altor actori, însă nu știu exact care este relația între BlackRock și colegii mei. La ultima întrebare, în legătură cu creditele neperformante, unul dintre aspectele greoaie în legătură cu creditele neperformante este că la vânzarea acestora obții un preț de piață uh, care deseori este mult mai scăzut decât valoarea nominală pe care bineînțeles și trebuie să îți permiți acest uh, cost redus pentru a putea vinde aceste credite neperformante. Însă, în Uh, o piață secundară uh, pentru credite neperformante. Pe o piață secundară, dacă uh, cumperi un credit neperformant cu 20 de cenți pe euro și îl vinzi cu 30 de cenți, atunci înregistrezi un profit. Deci există potențial de dezvoltare a pieței. După aceea mai există ajutoare pentru lichidare um, și este important ca băncile în criză să nu fie artificial pe piață în concurență cu băncile fiabile și uh, ca ajutorul, da, dacă ajutorul de stat este acordat pentru lichidare, pentru a ieși de pe piață, acest lucru trebuie să se reflecte în acțiunile lor. Nu am terminat, însă cred cu aceste probleme, însă credem că uh, situația este mai bună acum decât ce aveam înainte. Dacă ne uităm la imaginea domnului comisar Domsovskis, uh, imaginea se îmbunătățește, este o povară pentru companiile europene să aibă, să aibă atât de multe credite neperformante și, în general, uh, Bineînțeles, dacă putem să creăm o piață secundară, acest lucru este în beneficiul tuturor. Mulțumim, Barbara Capel. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, doamna comisar, pentru că ați venit în fața comisiei noastre astăzi. Astăzi aș dori, aș dori să vă atrag atenția asupra unui sector industrial concret pe care l-ați menționat în mod indirect prin intermediul uh, Google și asupra căro- uh, cărora atenția mea a ajuns uh, prin intermediul discuției privind uh, drepturile de autor, și anume serviciile digitale muzicale. Există o discrepanță mare, o discrepanță valorică între veniturile din serviciile muzicale, la cerere, mai ales de pe platformele la cerere, și um, licențele care, sumele care ajung înapoi la industria respectivă. Un rol de lider în acest domeniu este YouTube, o întreprindere care în domeniul uh, serviciilor uh, de streaming muzicale este responsabil pentru 40, 46% din piață, deci dispune de foarte mulți uh, clienți, 600 milioane de utilizatori din 1,3 miliarde de asemenea utilizatori, cu miliarde și miliarde de dolari cifră de afaceri. În plus, aceste întreprinderi folosesc acordul uh, Safe uh, Harbor într-un asemenea mod încât se uh, scapă de responsabilitatea care le-ar reveni ceea ce înseamnă că, anumi, că alte întreprinderi uh, din acest domeniu sunt obligate să plătească sume mai mari industriei uh, muzicale. Și aș dori să vă întreb dacă vă gândiți ca în acest domeniu, muzică la cerere, dacă vă doriți să examinați mai îndeaproape acest domeniu în care serviciile muzicale pot fi accesate la cerere, de exemplu YouTube. Într-adevăr, Uh, gândirea dumneavoastră, această idee face parte din discuțiile de la comisie și împreună cu colegii mei uh, încercăm să găsim uh, modalități de a închide această lacună a valorii. Unele companii sunt, se satisfac să, să pună la dispoziție conținuturile fără să-i remunereze pe creatorii conținuturilor. Nu știu care este statutul acestei propuneri, însă este făcută în aceeași idee că uh, dacă vrei să iei banii de la companii care fac publicitate, trebuie să ai o responsabilitate și față de creatorii de conținut. Și în comisie și la colegi avem același punct de vedere, că trebuie să îi remunerăm pe creatorii de conținuturi. Altfel, aceștia până la urmă nu vor mai crea conținuturi și ceea ce este uh, un lucru uh, foarte negativ pentru toată lumea. Însă împărtășesc uh, punctul dumneavoastră de vedere. Avem și faza a doua. Um, uh, uh, examinăm achiziționarea de către Apple a Shazam, un serviciu de recunoaștere a unui cântec uh, care identifică artistul și titlul unui cântec ascultat. Încercăm să hotărâm dacă achiziția Shazam și a datelor Shazam în legătură cu clienții lor va permite Apple să uh, Um, aibă un uh, avantaj neloial față de alte servicii de streaming muzical. Încă nu avem un rezultat final, însă motivul pentru care facem acest lucru și poate să pară uh, ciudat că facem acest lucru este că încercăm să, uh, încercăm, încercăm să înțelegem ce se întâmplă atunci când datele se transferă în acest fel. Și atunci când uh, decizia va deveni publică, sperăm că toată lumea va uh, fi de acord cu rezultatul. Ei, vă mulțumesc, Ben Lange. Oh, uh, vă mulțumesc, doamnă comisar. Am trei întrebări. În primul rând, în introducere, echilibru între dreptul concurențial și uh, campionii de piață europeni a existat o problemă a delimitării pieței. Între, între timp, China și SUA pregătesc probleme enorme întreprinderilor europene în mai multe, în, în, în câteva uh, domenii. Comisia a acceptat anumite uh, fuziuni, pe altele le-a, le-a refuzat. De exemplu, a refuzat Deutsche Börse și uh, fuzionarea cu uh, bursa din uh, Londra, a permis în același timp achiziționarea Monsanto de către Bayer și aș dori să vă, să vă întreb ce se, ce se poate întâmpla cu acordul uh, motivat politic Siemens-Alstom în domeniul uh, trenurilor, în domeniul uh, uh, feroviar. Este un lucru important pentru că liderul de piață este de două ori mai mare și concurența din, parte, din partea Chinei este tot mai mare pentru întreprinderile europene în acest domeniu. A doua întrebare este legată de tratarea noilor uh, concurenți care sunt cumpărați de Google, de Apple și așa mai departe în urmă cu câțiva ani a spus că Facebook-ul și WhatsApp-ul nu au o valoare de piață, deci nu ar ține de, de mandatul uh, uh, comisarului pentru concurență. Între timp, situația s-a schimbat uh, profund și, din păcate, comisia a reacționat prea târziu. Nu mi se pare un lucru corect. Și trec la a treia întrebare. În ce, în ce măsură a, a dovedit că funcționează bine partajarea competențelor între autoritățile pe plan european și cele uh, naționale. Credeți că trebuie îmbunătățit ceva din acest punct de vedere sau nu? Mulțumesc. Um, yes. First of all... În primul rând, în ceea ce privește fuziunile. Cred că în ultimii 10 ani Serviciile comisiei au tratat în jur de 3000 de fuziuni și 6% dintre acestea au fost uh, declarate în ordine cu o serie de măsuri pentru a rezolva uh, chestiunile de, de concurență. Bineînțeles, vorbim foarte mult despre fuziune atunci când apar probleme, după cum este foarte necesar. Însă trebuie să vă precizez cifrele. Ehm, în cazul Siemens Alstom, bineînțeles, trenurile și materialul rulant, materialul de semnalizare reprezintă aspecte esențiale de securitate nu suntem în siguranță dacă sistemele de semnalizare nu funcționează. Deci, bineînțeles, uh, vom examina îndeaproape această fuziune, pentru că este foarte important uh, pentru toți cetățenii europeni ca această fuziune să fie în ordine, după cum am spus în declarația mea introductivă. Cu toții susținem că uh, companiile europene trebuie să crească și trebuie să avem imaginea completă, inclusiv care uh, este presiunea de concurență din partea Chinei. Cum influențează companiile chinezești piața globală și piața europeană? Și vom ajunge la o imagine completă în acest sens. Fuziunea Siemens-Alstom a fost notificată în 8 iunie, deci este încă în fază incipientă. Nu am uh, o viziune fermă asupra cauzei, ancheta este în curs Însă este obligația noastră să ne asigurăm că această fuziune, la fel ca orice altă fuziune, înseamnă că europenii nu vor suferi eh, de, de pe urma prețurilor mai ridicate sau a unei concurențe scăzute. Asta înseamnă și că dacă ancheta noastră revelează preocupări legate de concurență, părțile trebuie să propună uh, soluțiile aferente. Nu noi dictăm de sus, uh, ne uităm dacă există suprapuneri, probleme majore sau de risc major și, bineînțeles, și um, guvernele în legătură pot să decidă și să se implice în legătură cu serviciile de semnalizare, materialul rulant, Însă, bineînțeles că vom reveni, uh, pentru că, după cum am spus, este o fază foarte incipientă. În ceea ce privește întrebarea despre WhatsApp, uh, WhatsApp a fost achiziționat de către Facebook uh, când era o companie mai mică. A fost examinat de către comisie pentru că ni s-a solicitat acest lucru de către autoritățile din Regatul Unit. Observație din sală, fără microfon. Un aspect pe care l-am examinat a fost problema datelor, dacă ar uh, fi obținut un uh, avantaj necuvenit pe piață. Cu toate că Facebook a spus atunci că nu vor uni uh, aceste două seturi de date. Și a fost foarte bine că am făcut această analiză pentru că concluziile Uh, au fost că nu se va ajunge la un avantaj necuvenit pe piață dacă s-ar combina cele două seturi de date. Au fost uh, și Facebook a schimbat uh, termenii de utilizare și a anunțat că va combina până la urmă cele două seturi de date. Deci problema nu a fost achiziționarea WhatsApp, ci că nu au uh, dat informații complete către comisie. Și știți că a trebuit să îi sancționăm, am aplicat o amendă de 110 milioane de euro, însă asta a fost după analiza uh, de fond care arăta că nu există probleme de concurență. La ultima întrebare, bineînțeles, uh, ne aflăm într-o perioadă foarte timpurie în ceea ce privește capacitarea autorităților naționale de concurență, pentru că avem un acord pe fond, însă va dura ceva vreme până vom uh, ajunge la o, un compromis acceptabil. Însă, din colegii mei din rețeaua de concurență europeană, toată lumea caută noi instrumente, nu instrumente de anchetă, o abordare mai independentă, resurse și, bineînțeles, capacitatea, dacă este nevoie, să se emită uh, amenzi care să fie suficiente disuasive. Vă mulțumesc, uh, domnul Borțani. Uh, thank you very much, Mr. Chairman. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mă bucură să o văd pe doamna comisar la comisia noastră și să-i văd disponibilitatea de a ne răspunde la întrebări. M-aș opri asupra câtorva domenii legate de acordurile comerciale internaționale, în special componenta de, con de concurență cuprinsă în acestea. Din câte înțeleg, problemele comerciale intră cumva sau se află cumva în afara domeniului dumneavoastră de competență. Totuși, concurența și competitivitatea europene sunt puternic influențate de aceste acorduri internaționale. Mai exact, aș dori să vă adresez o întrebare în legătură cu acordul cu Statele Unite. Înainte de asta, m-aș referi la o îngrijorare crescândă printre producătorii agricoli cu privire la consecințele acordului, acordurilor comerciale internaționale semnate recent. Cât din standardele de mediu, sociale, ecologice ale Uniunii Europene este respectat de partenerii noștri. Suntem foarte preocupați de problema Regatului Unit, dar suntem mult mai puțin preocupați de ceilalți parteneri. M-aș referi și la uh, războiul comercial în curs, cu sancțiunile impuse de Statele Unite și așa mai departe. Apreciez dorința dumneavoastră de a apăra industria și economia europene cu sistemul lor de reguli. Întrebarea mea însă este care sunt măsurile concrete pe care și le propune Comisia pentru a apăra interesele Uniunii Europene. Mulțumesc! Thank, thank you. Vă mulțumesc! Cred că este foarte important ca, așa cum spuneați, atunci când există o îngrijorare, să se informeze în legătură cu aceste acorduri comerciale, care sunt foarte transparente. Colega mea, Cecilia Malmström, s-a ocupat de negocieri concrete și sigur că în cadrul negocierilor s-a luptat pentru respectarea standardelor europene. Altminteri, uh, produsele și serviciile n-ar fi fost acceptate în Uniunea Europeană. Trebuie înțeles, pe de altă parte, și care este potențialul unui astfel de acord comercial. Și știu că Cecilia se ocupă de ambele chestiuni și în niciun caz nu va lăsa ca lucrurile să devieze ca să am și eu la rândul meu probleme. Aceste acorduri internaționale fac parte dintr-o agendă internațională promițătoare. Acordurile comerciale de care ne ocupăm în prezent aproape că nu se mai bazează pe vechile concepte de acorduri comerciale. Nu, nu vin în succesiunea celor anterioare, ci creează un univers nou. Și cred că prin uh, negocieri am, negoci- am încheiat negocierile cu Singapore, cu Canada, suntem în ultimele etape cu Mexicul, cu țările din America Latină, deschidem acum negocieri cu Noua Zeelandă și Australia. Deci, iată, asta în sine demonstrează cât de puternică este Europa pentru a ne aduna pe toți la oaltă la nivel internațional, nu așa după uh, vechile tipuri, după vechea tipologie a contractelor comerciale, a acordurilor comerciale internaționale, ci într-o mentalitate și într-o paradigmă nouă. În ce privește Statele Unite și uh, tarifele impuse pentru um, aluminiu și oțel, uh, este meritul Ceciliei Malmström și al domnului Katainen pentru că s-au străduit să lucreze pentru a preveni situația care a apărut acum și pentru a, găsi, a pregăti din timp răspunsul potrivit. Avem răspunsuri, mai întâi la nivelul Organizației uh, uh, Mondiale a Comerțului. În al doilea rând putem să adoptăm măsuri uh, de contracarare și desigur, putem veni și cu măsuri de salvgardare și în acest sens suntem foarte bine pregătiți și întreaga comisie susține susține pe cei doi comisari, dar și întregul Consiliu, pentru că acum este foarte important să fim atenți ce facem în contextul acesta al noilor tarife impuse de Statele Unite. Este foarte important ca Uniunea Europeană să fie percepută de restul lumii uh, ca fiind unită. Trebuie ca, uh, să arătăm lumii că puterea noastră vine din unitatea noastră pentru a pune capăt acestui gen de situații. Nu să fie fiecare țară de capul ei. Mulțumesc, mulțumesc Mihail Raymond, raportorul nostru pentru concurență. A fost o mică greșeală cu includerea numele meu pe listă. Dacă îmi permiteți să continui în limba germană. Săptămâna trecută, la Strasburg, în grupul de lucru pentru concurență, am asistat la o prezentare foarte interesantă din partea lui Frederick Jenny, din partea OCDE, activ în domeniul concurenței de mai multe decenii. Dumnealui ne-a tras atenția asupra unui punct uh, prea puțin ignorat de, de noi. Uh, influența uh, bazelor de date asupra formării prețurilor. Avem o veche impresie că există o dimensiune microeconomică care guvernează formarea prețurilor în funcție de cerere și ofertă și că toți clienții primesc același preț oferit care poate fi regăsit, de exemplu, pe un uh, catalog, ei bine, în epoca modernă acest lucru nu mai este valabil. Există o influență determinată de cine deține cele mai bune uh, baze de date, pentru că acesta uh, poate să înțeleagă mai bine la ce preț sunt dispuși clienții să cumpere un produs ceea ce transformă profund sau are potențialul de a transforma în mod profund modul în care trebuie să ne gândim la piață uh, în contextul uh, digital, în contextul uh, internetului și ce determină până la urmă formarea unui preț. OCDE efectuează studii pe acest subiect și a putut să ne prezinte uh, idei despre modul în care pot apărea monopoluri ca urmare a acestei noi evoluții și aș dori să știu dacă această tendință, acest nou fenomen este monitorizat și de către uh, Comisia Europeană pentru a reacționa dacă este uh, nevoie, pentru că este posibil ca uh, consumatorilor să li se oferă prețuri mai avantajoase sau mai dezavantajoase, ceea ce nu poate fi în interesul nostru. A doua întrebare rămâne în acest domeniu digital. Cu ocazia ultimului raport uh, digital a existat o majoritate în, în Parlamentul uh, European pentru ca în cazul Bayer Monsanto să se țină seama de aspecte, de aspecte uh, ecologice pe viitor. Din punct de vedere al unei politici democratice, pentru pentru mine este interesantă perspectiva opiniei publice. Când discutăm despre fuziuni sau despre ajutoare de stat în domeniul, uh, în, în asemenea domenii delicate, uh, nu putem să permitem o poziție dominantă a unor concerne cum este Google sau Facebook în domeniul mediatic, de, uh, de exemplu. Și cred că când vine vorba de fuziuni în acest domeniu, uh, discursul public în interesul democrației ar trebui să fie păstrat și garantat, apărat în fața discursului bazat pe argumente uh, pur economice, de eficiență economică. Și veți uh, veni cu propuneri în acest sens pentru ca dreptul concurențial să evolueze și în această direcție? Mulțumesc! Well, first of all, uh... Mai întâi de toate, Mă bucură că sunteți viitorul raportor uh, pentru raportul privind concurența. Aștept cu interes să colaborăm. Vă mulțumesc de asemenea că ați ținut seama de activitatea OECD, care este foarte importantă. E general recunoscută ca fiind de foarte bună calitate. Deci, ne inspiră și pe noi în munca pe care o depunem noi și în eforturile de punere în aplicare a regulilor. Unul dintre scandalurile recente s-a bazat pe un fel de ficțiune că uh, serviciile gratis Uh, de fapt, nu există. Această ficțiune a fost uh, ștearsă. Ori plătești cu bani, ori plătești cu date pentru servicii. Și cred că oamenii preferă să plătească cu bani decât cu date. Poate ați văzut în Washington Post o reclamă în care se vedea care este valoarea financiară a datelor fiecăruia. Deci primeai un uh, acces limitat, dar plăteai și dacă voiai să ai uh, uh, acces de plin, trebuia să plătești uh, pe, cu, cu date. Și mai exista un abonament în care uh, dacă plăteai 50 de dolari în plus, nu mai, era, nu mai erai nici urmărit, nu mai aveai nici parte nici de tracking și uh, nu ți se mai colectau nici datele. Deci, iată, ori plătești cu date, ori plătești cu bani. Aceste evoluții sunt pozitive, pentru că oamenii, de fapt, înțeleg mai bine despre ce este vorba. Vorbeam mai devreme și de faptul că noile drepturi ale cetățenilor ne permit să avem controlul în mai mare măsură. Știm care este valoarea datelor noastre, putem stabili ce facem cu ele și avem dreptul la portabilitate. Putem să ne luăm datele de la un furnizor de servicii către și să le ducem către altul. În ce privește monopolurile? În legislația de concurență a Uniunii Europene nu există o interzicere ca atare a monopolului. Toată lumea poate să-și dorească să aibă succes și să crească, dar dacă ai succes, crești și devii dominant pe piață și deții astfel monopolul, sigur că scade concurența și aici intervine răspunderea de a nu-ți folosi în mod eronat uh, puterile pentru a îi îndepărta pe ceilalți de pe piață. Și este datoria noastră să urmărim ca asta nu, să nu se întâmple. Sigur că noi avem mijloace, modelele noastre de economice, de producție și așa mai departe și că acestea se schimbă. Sigur că e foarte interesant să discutăm despre cum putem să înțelegem poziția pe piață în absența modelelor tradiționale de afaceri. Și aici, în acest sens, am numit trei consilieri care se ocupă special de acest lucru. Și pe 17 ianuarie anul viitor va exista o conferință exact pe această temă și va fi și un raport la un moment dat în urma sa la anul. Sper să o considerați interesantă. Apoi, în ce privește Monsanto, Uh, ca și multe alte uh, fuziuni, uh, ridică probleme și în afara domeniului strict al concurenței, probleme de securitate, de exemplu, de pluralitate în domeniul media, tot felul de teme care atunci când apare o astfel de fuziune apar și ele în discuție. Cred că este important să dispunem de instrumente specifice pentru probleme specifice. În domeniul agricol și chimic, în fuziunile care au avut loc și la anul acesta și pe care ne l-am analizat noi, este foarte important să se respecte cadrul legislativ adoptat inclusiv de acest Parlament, pentru că Europa este un loc pentru afaceri foarte special atunci când ești în domeniul agro agrochimic, pentru că are reguli foarte stricte. Deci sunt reglementări extrem de stricte în legătură cu ce poți sau nu poți să faci. Și trebuie să ții de seama de toate aceste lucruri, inclusiv în domeniul mediului. Și ultima problemă referitoare la ajutoarele de stat și opinia publică, o temă care poate fi abordată din mai multe puncte de vedere. Într-o oarecare măsură, ajutoarele de stat permit publicului să-și formeze opinie. Pentru că dacă se oferă ajutoare de stat unor uh, uh, instituții de media, uh, poți să susții pluralitatea și opinia publică va fi astfel mai bine informată, mai nuanțat, mai diversificat, nuanțată și realitatea va fi oglindită mai corect decât dacă nu ai acorda aceste ajutoare. Altceva este când vorbim despre ajutoare ilegale de stat, de exemplu avantaje fiscale acordate unor companii, dar nu și altora. Și în acest sens, opinia publică are tot dreptul să fie foarte negativ uh, orientată către genul acesta de ajutoare de stat. Mulțumesc. Mulțumesc, Gunnar Hotmark. Thank you very much. And... Mulțumesc foarte mult și mulțumesc pentru această prezentare. Am două întrebări, una mai generală. În legătură cu modul în care ar trebui să vedem fuziunile. Asta se leagă și de alte întrebări precedente atunci când într-un stat membru mai mic mai ales ai un co competitor foarte mari, globali, care discută despre o posibilă fuziune? Cel puțin comisia precedentă analiza în aceste cazuri piața locală. Poate nu e suficient când vorbim acum de o piață europeană, dacă când vrem să spunem că vrem să apărăm statutul de campion global al Uniunii Europene. Cum se face această tranziție de la piața locală către piața europeană, dar și apoi către mai departe, către piața internațională, globală. Apoi, în ce privește Gazprom, este a doua mea întrebare. Știu că Comisia a obligat Gazprom să respecte anumite obligații, care de fapt înseamnă nimic mai mult decât să respecte legislația europeană. față de alte companii euro, uh, din afara Uniunii Europene, cum ar fi Apple sau altele, este destul de ciudat tratamentul aplicat Gazprom, care a subminat concurența. La asta vă referați și dumneavoastră, nu? În ce spuneați? Că prin lipsă de transparență, prin presiuni politice, marile companii pot submina concurența. Dar și din motive politice Gazprom își are propriile obiective și a demonstrat acest lucru. Și am dorit tare mult să știm de la dumneavoastră cum comparați, de fapt, cazurile acestea care sunt de amplori comparabile. Comisia Uh, consideră ea că arhitectura și peisajul energetic european vor fi subminate în vreun fel? La prima dumneavoastră întrebare, în legătură cum s-ar putea evalua piața, sunt de acord că nu-i deloc suficient să analizăm piețele la nivel local, național. Trebuie să analizăm piețele reale din fiecare caz în parte și asta și facem. Ne uităm dacă este vreo autoritate care să-i se poată adresa sau o, nou, o altă companie care să-i se poată adresa uh, cetățeanul, clientul. Și dacă există, atunci nu se întâmplă nimic grav pentru concurență. Cu ani în urmă, cam jumătate din piață era de stat și jumătate nu. Acum cam 65% sunt uh, cel puțin, uh, um, nu mai sunt naționale, ci sunt cel puțin din spațiul european. Unele dintre ele sunt chiar globale. Globalizarea a sporit și din ce în ce mai multe companii concurează pe o piață globală și acest lucru se reflectă în bună măsură în felul în care facem noi analizele de piață. Și ca să ne asigurăm că acestea sunt corecte, am făcut un studiu pentru a analiza propria noastră analiză în materie de fuziuni, pentru a ne asigura că ea este de bună calitate și că uh, facem o analiză corectă a felului în care își desfășoară activitatea companiile. Și am tras concluzia că, într-adevăr, facem o analiză de vârf atunci când se pune problema analizei de piață, exact pentru a răspunde subiectului la care vă referați dumneavoastră. În al doilea, la a doua dumneavoastră întrebare privitoare la Gazprom, am trimis o declarație cu obiecții în care am arătat, iată ce credem noi că ați făcut dumneavoastră, dar nu i-am acuzat că au făcut lucrurile respective, nu i-am arătat cu degetul. Ăsta e și motivul pentru care impunem obligații față de Gazprom, ca să obținem rezultate mai bune pentru că e mai mult decât stricta respectarea legislației de concurență europene, din două puncte de vedere. Primul se referă la potențialul de dezvoltare și integrare a pieței de gaze europene. Ce e important pentru cineva care cumpără gaze? Să poată să-l revândă. Deci plătești pentru a cumpăra gaze și apoi poți să le revinzi. Până acum nu așa se întâmpla din cauza unor restricții prevăzute în contract. Dar nu se pune doar problema acestor, doar a eliminării acestor uh, uh, restricții contractuale. Important este ca gazele să poată fi livrate acolo unde este nevoie de ele. Și pentru asta e nevoie de conducte. De aceea obligația impusă Gazprom de a livra gazele acolo unde vrem noi să fie livrate. Asta e un prim lucru bun. Al doilea lucru bun, țările Baltice și Bulgaria, într-o foarte mare măsură, sunt adevărate insule când e vorba de gaze și conducte de gaze. Și acum Gazprom este obligat să uh, livreze gaze și în țările baltice și în Bulgaria, chiar dacă uh, clientul european nu are deocamdată uh, gazoducte în regiunile respective. Țările baltice nu, are, nu au contracte pe termen lung ori dacă altcineva are contract pe termen lung, poate să livreze gaze către țările baltice în loc să treacă prin Polonia. Asta asigură livrarea de gaze acolo unde ne dorim să fie livrată și permit dezvoltarea pieței. Un al doilea element, prețurile. Noi nu putem să impunem mecanisme de prețuri dacă nu există obligații pe termen lung. Ce este obligat acum Gazpromul să facă? este să stabilească un reper, un benchmark pozitiv. Adică Acestea sunt prețurile de bază din Germania și țările de jos în momentul de față, ce înseamnă, ceea ce înseamnă că chiar dacă ar crește prețurile la gaze, ele nu pot fi revizuite, prețurile de bază, prețurile de bază nu pot fi revizuite. Avem un manual foarte detaliat cu reguli pe care Gazprom trebuie să-l respecte, iar dacă nu-l va respecta, atunci vom impune sancțiuni, vom impune amenzi. Și acesta este rezultatul cel mai bun la care am fi putut să ajungem. Mulțumesc, Ramon Haudeghi. Mulțumesc, doamnă comisar. La primera es a propósito de la... Am câteva întrebări pentru dumneavoastră. Linia bugetară plănuită de Comisie pentru concurență în ceea ce privește cheltuielile de funcționare, vă mărturisesc că în această privință n-am înțeles foarte bine care sunt uh, scopurile, care este programul financiar specific care va fi finanțat prin această linie bugetară. Cine vor fi beneficiarii acestea? Ne-ați putea oferi mai multe detalii? A presupuestación de la și care va fi poziția Comisiei. În al doilea rând, mă preocupă concentrarea bancară, în special în domeniul transfrontalier. Este evident că asistăm la o concentrare bancară în toată Europa, în unele state mai mari. Mă întreb dacă în cele, ce, ceea ce privește creditele ipotecare, conturile bancare, ceea ce privește pe consumatori, dacă nu cumva se are loc o uh, îmbunătățire a pieței, în special la nivel transfrontalier, pentru că cred că încă perspectiva este îndepărtată în acest sens. A treia întrebare se leagă de lupta împotriva concurenței neloiale în domeniul fiscal între statele membre. Cred că nu am avansat suficient după scandalurile LuxLeaks până acum. Atât Parlamentul cât și Comisia a luat uh, o serie de inițiative în legătură cu coordonarea între state în ceea ce privește uh, raportarea pe țară, în legătură cu deciziile fiscale, însă eu vorbesc aici despre concurență și însă concurența neloială între state crește. Ați citat o serie de cazuri și mă întreb dacă avem suficiente mijloace pentru a controla situația. Vă mulțumesc! Thank you. Um... Vă mulțumesc. În primul rând, pentru ca DigiCom să aibă o linie bugetară separată, este foarte important pentru că nu exista înainte o asemenea linie bugetară separată. A fost o problemă pentru că a trebuit să investim tot mai mult în instrumente IT. De exemplu, dacă efectuăm o inspecție neanunțată, trebuie să dispunem de expertiza IT necesară pentru a detecta dacă există elemente șterse de cei inspectați. Apoi avem, a trebuit să tratăm, de exemplu, să examinăm 800.000 de de documente și pentru a examina atât de multe informații avem nevoie de instrument IT pentru ca pentru a clasa cele 800.000 de documente într-un dosar, astfel încât cel acuzat uh, de nerespectarea normelor uh, să aibă acces, uh, trebuie să dispunem de instrumentul IT potrivit pentru acest lucru. Și a trebuit să înțelegem cum putem să, ne, să folosim și noi algoritm în activitatea noastră. Pentru că există uh, există algoritmi care per, uh, permit eludarea legii. Și este, a fost important să acumulăm expertiza, instrumentele IT care să ne permită să desfășurăm anchetele privind ce se întâmplă pe piață. Apoi, este relevantă posibilitatea de a colecta dovezi când efectuăm o anchetă sectorială. Este important să avem o anchetă transversală, orizontală, să înțelegem cum, funcțio- cum funcționează un, un întreg sector. Am învățat foarte mult de pe urma anchetelor din domeniul uh, comerțului electronic, de exemplu, și, în ultimul rând, este important pentru noi să putem să finanțăm cooperarea pe care o avem cu autoritățile concur- con- care se ocupă de concurență pe plan național. Există un nou cadru legislativ care intră în vigoare și care aduce elemente noi pentru aceste autorități uh, naționale care se ocupă de concurență și este important să, uh, ca atât pe plan național cât și pe uh, plan european să dispunem de aceste instrumente care ne permit să colaborăm. A doua întrebare privind concentrarea în sectorul bancar. Nu dispun de o imagine de ansamblu, deci dacă îmi permiteți, aș dori să revin pentru a uh, vă furniza informații relevante privind uh, acest proces de concentrare um, transfrontalier în domeniul bancar. Cred că colegul meu, Valdis Dombrovskis, ar putea să vă ofere sau ar putea să dispună mai multe detalii cel mai important lucru este ca piața să funcționeze și să funcționeze în interesul clienților, mai ales în acest moment în care vedem că pe sector, în sectorul bancar uh, apar noi operatori care permit noi posibilități de a face plăți, de a obține finanțare. Și ultima întrebare, concurența neloială când vine vorba de ajutoarele de stat uh, ilegale. Cred că încă nu putem trage concluzia dacă am avut succes sau nu, pentru că s-au depus, uh, au fost atacate toate deciziile pe care le-am luat în ceea ce privește ajutoarele de stat ilegale, Starbucks și Fiat, de exemplu, și trebuie să lăsăm tribunalele să se pronunțe. Ultima instanță trebuie să uh, adopte o sentință. Acestea fiind spuse, știți că în Consiliu a fost adoptată legislație privind transparență, privind uh, intermediar, privind raportarea pe fiecare țară în parte, privind o mai strânsă cooperare între autoritățile fiscale, deci cred că uh, tot, toate aceste elemente sunt pași uh, înainte importanți. Și în plus, din punctul meu de vedere, implementarea are un rol cheie. Trebuie să investăm, investim în angajarea de oameni inteligenți care vorbesc patru limbi, care au competențele care să le permită să folosească instrumentele uh, noi respective. Este cel mai important lucru din punctul meu de vedere și sper că mă voi bucura de sprijinul dumneavoastră, autoritățile fiscale, în momentul în care va intra în vigoare noua legislație, trebuie să dispună de angajații competenți necesari care să vegheze la respectarea sau Un, o altă dimensiune subestimată este că într-o serie de state membre se modifică legislația de asemenea. Dacă vă uitați, de exemplu, la ce se întâmplă în Luxemburg, cazul Fiat nu se mai poate repeta. La fel se întâmplă și cu Ciprul. În țările de jos, legislația uh, privind uh, societățile cooperative uh, se bucură de o altă reglementare în Irlanda nu mai există deciziile fiscale duble irlandeze, deci pe fiecare caz în parte, în fiecare caz în parte, am văzut că statele membre și-au modificat legislația și în plus există și legislația europeană care intră acum în vigoare și chiar dacă nu va exista o urmare pe, pentru fiecare caz în parte după scandalul LuxLeaks. Cred că rolul Parlamentului European în urma scandalului LuxLeaks a fost unul foarte important pentru a permite apariția tuturor acestor modificări, ceea ce mie mi se pare foarte bun. Vă mulțumesc, Eva Maidel. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, doamnă, președin... doamnă comisar, pentru prezență. Aș dori să vă întreb ceva în legătură cu obligațiile impuse Gazprom. Eu vin dintr-o țară, din Bulgaria, unde de mai mulți ani nu a existat uh, deloc o claritate când vine vorba de Gazprom și gazoductul South, South Stream. Mie mi se pare că decizia de obligativitate pentru Gazprom a fost uh, una bună pentru că permite ca o asemenea mare companie să respecte normele europene. În același timp, mulți au considerat că abuzurile Gazprom nu au fost sancționate. Și acești critici s-au întrebat ce se va întâmpla dacă Gazprom nu va respecta uh, normele, nu se va achita de obligațiile care revin în următoarele luni și în următorii ani își cunosc prea bine care sunt amenziile care ar putea fi impuse Gazprom, însă mă întreb ce am putea face pentru a ne asigura că Gazprom își respectă obligațiile. Și aș dori de asemenea să întreb dacă Comisia va decide, va, va folosi competențele pentru, pe care le are pentru a uh, cere accesul la contractele încheiate de Gazprom și uh, țări europene. Mulțumesc. Am discutat uh, obligațiile Gazprom și am spus că nu pot pretinde uh, compensații pentru proiectul South Stream, care nu a fost uh, definitivat. Este un lucru important pentru că era vehiculată o sumă, o sumă importantă care ar fi devenit o povară pentru economia Bulgariei. Din punctul meu de vedere, acesta este începutul, punctul de plecare pentru uh, manualul care trebuie să fie respectat de Gazprom, care va permite o mai bună funcționare a pieței uh, europene. Va exista un grup de monitorizare a respectării acestui manual și clienții Gazprom trebuie să ne sune dacă consideră că uh, drepturile lor nu sunt respectate. După cum ați spus, putem impune o amendă dacă nu sunt respectate obligațiile respective până la 10% din cifra de afaceri globală și ideea este că din momentul în care impui aceste obligații, nu este nevoie neapărat de o anchetă. Deci procedura este mult mai rapidă. Dacă Gazprom nu respectă obligațiile impuse, uh, putem trece la sancțiuni mult mai repede. Și astfel, izolarea Bulgariei și țărilor baltice, din punctul de vedere al furnizării gazelor, va fi depășită. În plus, vor putea fi garantate prețurile pieței, chiar dacă gazul este, prețul gazelor naturale este legat de prețul uh, țițeiului. Mulțumesc, Tibor Sani. Vă mulțumesc foarte mult pentru că îmi dați ocazia să mă refer la câteva chestiuni. O să mă refer la companiile aviatice și transportul aerian, unde care are un caracter foarte competitiv, are importanță mare pentru economia uh, europeană. Piața internă a companiilor aeriene a fost marcată de, de transformări profunde prin înlocuirea unor norme naționale cu un cadru de reglementare european, care au, au fă, cadru de reglementare care a făcut ca, tra, ca transportul aerian să fie uh, mai ieftin, mai deschis uh, unui număr mai mare de călători ca înainte. Însă, trebuie să înțelegem că există un potențial uh, în plus pentru cetățeni și pentru clienți și pentru companiile aeriene. Se estimează că până în 2035 traficul european să crească cu aproape 50%, ceea ce este incredibil o primă vedere. Însă, concurența loială este piatra de temelie a pieței europene. Drept urmare, companiile aeriene care oferă servicii complete, dar funcționează ca companii de low cost, este îngrijorător. De exemplu, știm că Lufthansa are, a creat uh, compania German Wings, uh, Um, există o legătură din acest punct de vedere și între uh, Iberia și Vueling și Air France are o companie de acest tip și ne întrebăm dacă se poate ajunge la o deteriorare a calității serviciilor și ce se întâmplă cu um, condițiile de muncă a lucrătorilor. Deci, dintr-o perspectivă de, a concurenței, aș dori să întreb cum uh, poate garanta Comisia Europeană că aceste legături între uh, companii mamă și companii care oferă servicii low cost nu vor duce la distorsionarea pieței până la urmă și nu vor duce la apariția unor obstacole pe această piață. Da, este o întrebare extrem de interesantă pentru că până acum am discutat despre cum putem să permitem companiilor aeriene să colaboreze uh, pentru a nu fi nevoite să fuzioneze și să nu ne confruntăm cu problema apariției unor monopoluri. Însă, această întrebare a coproprietății între compania principală și compania care oferă servicii uh, low cost nu a fost uh, examinată dintr-o perspectivă concurențială, însă o să mă gândesc la această perspectivă și o să revin pentru că concentrarea și coproprietatea sunt chestiuni pe care le examinăm acum pentru a înțelege care sunt uh, efectele când nu are loc o fuziune, dar există aceiași uh, acționari ce se întâmplă cu necesitatea de a exista uh, o concurență. Nu am, din păcate, detaliile necesare și aș dori să revin uh, cu răspunsul la această întrebare. Domnul președinte, îmi, cer, îmi pare rău pentru colegii care, care au cerut să intervină la procedura intervențiilor spontane, însă știți că avem, uh, suntem mai stricți pentru că interpreții vor termina la ora prevăzută inițial, deci trebuie să punem capăt discutării acestui punct acum. Mulțumesc doamnei comisar Verstager pentru acest schimb de opinii foarte rotnic și așteptăm să ne continuăm colaborarea excelentă de până acum. Vă mulțumesc! Aplausos. breaker. Uh, so, let's move to next point of our agenda. Haideți să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Avizul the opinion privind majorarea pachetului financiar aferent programului de sprijin pentru reforme structurale pentru Comisia Regii. Știți că în numele biroului eu sunt raportor pe acest proiect de aviziz. Aș dori să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și colegilor care au depus cele 39 de amendamente acestui aviz. Există două chestiuni principale care se reflectă în aceste amendamente. Prima se referă la obiectivul general al acestui program. Deja de când am prezentat proiectul de aviz, am insistat asupra faptului că propunerea Comisiei reprezintă o ocazie de a clarifica și de a ne extinde modul în care înțelegem reformele, incluzând toate domeniile relevante, de exemplu, cele care pot uh, îmbunătăți calitatea uh, mediului, care își pot aduce contribuția la coeziunea socială. Deci acest program, acest program ar trebui să susțină crearea de locuri de muncă, coeziunea teritorială, socială, convergența, competitivitatea, productivitatea și o serie de alte chestiuni care se regăsesc deja în text. Au fost depuse o serie de amendamente pe aceste chestiuni și majoritatea au același scop. Prezentăm amendamente de compromis care încearcă să acopere cât mai multe din amendamentele depuse de diferitele grupuri politice. Suntem mai specifici, mai detaliați în considerente, mai puțin detaliați în partea dispozitivă a textului. A doua chestiune importantă se referă la finanțare. Aproape toate amendamentele depuse încearcă să clarifice faptul că ar trebui să evităm transferurile și doresc să insist asupra acestui punct. Am, îmbunătățit de asemenea formularea păstrând fondul propunerii comisiei când vine vorba de partea programului legată de adaptarea monedei euro. În legătură cu acest punct nu cred că există uh, uh, vreo problemă, a existat un consens în legătură cu faptul că nu ar trebui să existe transferuri în condițiile în care există fonduri uh, alocate în cadrul financiar multianual actual. Aceasta a fost prezentarea mea scurtă și vă dau cuvântul și o să încerc să țin seama de părerea dumneavoastră. Înțeleg că Ivana Maletic este înlocuită de Anne Sander din, în partea PPE. Iva... Mulțumesc, domnule președinte. Cer scuze din partea colegei Maletici, care nu poate fi prezentă aici. Voi citi comentariile în engleză. Men- în momentul în care ne gândim la aceste amendamente, trebuie să ne gândim la faptul că nu este vorba de introducerea unui nou regulament uh, care să guverneze programul de sprijin pentru reforme, pentru perioada de reforme structurale pentru perioada de după 2020, ci discutăm despre majorarea pachetului financiar uh, aferent programului existent pe perioada 2017-2020, o majorare cu 80 de milioane de euro. Nu putem să răspundem tuturor provocărilor și nici nu putem să implementăm toate reformele structurale în statele membre cu 222 de milioane de euro. Drept urmare, este nevoie de cheltuieli uh, suplimentare față de suma inițial prevăzută. Este deosebit de important să nu definim dinainte uh, reformele, pentru că situațiile sunt diferite de la un stat membru la altul. Și dacă stabilim priorități în funcție de programul de reforme structural uh, uh, precis, s-ar putea să ajungem la o restricție prea mare a, în fața statelor mai puțin a, dezvoltate, care, în plus, nu dispun de spațiul fiscal necesar pentru acoperirea a, propunerilor respe- respective, chiar dacă sunt predefinite anumite priorități pe plan național. Avem nevoie de o stabilire a priorităților datorită limitărilor bugetare și datorită numărului mare de cereri de finanțare, însă nu plecând de la reforme predefinite. Criteriile de selecție ar trebui să prioritizeze reformele care au un efect de sinergie cu alte sectoare și care sunt menite să accelereze creșterea economică și crearea de locuri de muncă. Din punctul meu de vedere, obiectivul general al uh, programului nu ar trebui să fie schimbat în mod considerabil, ținând cont de faptul că nu discutăm doar de, de extinderea acestui program. Comisia Econ trebuie să insiste asupra importanței orientării acestui program pentru a sprijini statele membre din afara zonei euro, state care, dacă își doresc să atingă, dacă își doresc să atingă cât mai repede criteriile de uh, convergență, și în acest sens, uh, programul de sprijin pentru reforme structurale ar trebui să fie legat de semestrul european și de implementarea recomandărilor specifice um, în statele membre. Ținând seama de discuțiile um, anterioare, sunt sigură că vom reuși să adoptăm acest aviz și cred de asemenea că este important că ca majorarea pachetului financiar ar trebui să fie finanțat din instrumentul de, um, de flexibilitate. Vă mulțumesc! Cred, mulțumesc, cred că din partea ECR nimeni nu va lua cuvântul. În numele de Ramon Tremosa. First of all, I would like... În primul rând, aș dori să mulțumesc raportorului pentru că a inclus propunerea mea ca aplicarea legislației comunitare să fie considerată o reformă structurală. Deci, în acest punct de vedere, știți că în comisia aceasta am fost de multe ori de părerea aceasta că Uniunea Europeană nu este o construcție care ține doar de bani, ci și de bunele practici. Și în acest sens, mi-aduc aminte de discursul prim-ministrului Rute săptămâna trecută la Strasburg, când vorbea despre Constituția Americană, care menționează o uniune perfectă. Și cred că în această dezbatere despre dacă avem nevoie de o mai multă Uniune sau mai puțină, poate ar trebui să mai vorbim despre o Uniune mai bună și sper că împărtășiți și dumneavoastră această părere că trebuie să armonizăm uh, aplicarea uh, legislației comunitare. Deci mulțumesc raportului că a inclus această propunere în text și sper că această idee va fi luată în considerare în uh, avizul final. Atât și eu sper că aceasta va, duce, va permite administrației localelor locale și regionale să fie mai eficiente și sper că avizul nostru al Comisiei Econ va fi luat în considerare pe deplin în momentul raportului final. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, nu știu dacă cineva dorește să ia loc, cuvântul în locul lui Filip. Atunci nu văd pe nimeni de la, din partea GUE aici. E, nici FDD, nici ENF. Uh, ehm, intervenție spontană. Pervanș. Mulțumesc, domnule președinte, ați condus lucrările pe acest dosar cu eficiență și cred că subiectul este unul interesant, însă aș reveni poate la ceea ce au spus colegii noștri de la PP. Bineînțeles, nu putem uh, să facem totul cu un program, însă în același timp, cu puținii bani de care dispunem, dacă nu uh, îndeplinim principiile definite, atunci uh, creăm așteptări cetățenilor noștri și fabricăm, construim Europa ca o mașină pentru frustrări. Mă îmi pare rău că nu s-a menționat, că nu s-au menționat aspectele sociale în compromis. Toată lumea se uh, bucură de adoptarea pilonului social, însă când uh, vine vorba de aplicarea sa concretă, prin utilizarea programelor care sunt legate de reforme structurale care să permită acestui pilon social să se transpună în realitate, nu reușim să găsim un acord. Regret acest lucru și cred că este foarte păcat. Mulțumim. De fapt, în considerente, dacă nu mă înșel, există o trimitere, nu în articole însă. Deci deja este un semnal, este o propunere de compromis care apare atât în care nu mai apare în articole, dar cred că apare în considerente. Am încheiat așadar discuțiile mm, prin preliminare. Până la urmă este vorba doar de refinanțare pentru o perioadă relativ scurtă și va urma un nou program unde noi vom fi comisia de fond uh, și veți avea ocazia de a aloca mai multe resurse și vom putea discuta uh, mai mult cu mai puține constrângeri decât un asemenea aviz. Este vorba de lucruri importante, însă, importante, însă nu trebuie să le considerăm mai importante decât sunt. Însă, într-adevăr, pilonul drepturilor sociale este important. Mulțumim, mulțumim colegilor pentru cooperare. Vom vota mâine. Compromisurile v-au fost distribuite. Așadar, vor face parte din sesiunea lungă de vot de mâine. Cred că putem încheia acest punct și să trecem la următorul punct. Îi predau președinția colegului meu, Vă mulțumesc! downgrade myself a little bit. O să-mi cobor puțin scaunul. Am ajuns la punctul 6, propunere modificate de regulament al Consiliului de modificare a regulamentului privind măsuri de consolidare a cooperării administrative în domeniul taxei pe valoare adăugată. Raportor este domnul Zile, care nu este prezent, însă a trimis notele sale pe care le voi citi în numele său. Așadar, Raportorul își cere scuze sincer pentru că nu put, poate să participe la reuniunea de astăzi. Mulțumesc niște grupului și raportorilor din umbră pentru opiniile exprimate și discuția de până acum. Frauda transfrontalieră este una dintre problemele majore cu care se confruntă statele membre. Sistemul actual de uh, uh, impozitare nu poate să țină pasul cu economia dosarul de cooperare în domeniul TVA trebuie să fie adoptat cât de devreme posibil, respectând opinia majoritară a însă referințele sunt necesare, raportorul și-a retras amendamentul relevant, raportorul a convenit anumite compromisuri prin care nu doar un sta- în care va fi nevoie doar de un stat membru pentru a cere ancheta administrativă. De asemenea, nu există dezacorduri majore, majore. Din aceste motive, raportorul consideră, speră că la vot mâine uh, se va ajunge la rezultatele scontate. Cine va reprezinte acum raportorii din umbră. Văd că Brian îl înlocuiește pe domnul Mato numele PP. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. În primul rând îmi cer scuze în numele colegului meu, domnul Mato, care nu, este, nu a fost uh, în măsură să fie aici, dat fiind că face parte dintr-o delegație a Parlamentului European la alegerile din Columbia însă este de acord cu raportorul în ceea ce privește un rezultat uh, al compromisurilor. Mi-a solicitat să transmit următoarele puncte. În mod foarte clar, în ultimii ani, sistemul TVA nu a ținut uh, pasul cu globalizarea și cu digitizarea economiilor noastre și problema majoră pe care o reprezintă pentru sistemul TVA. Trebuie să ținem cont de faptul că sistemul actual de impozitare a mm, comerțului între ă, statele membre este bazat pe ă, aranjamente tranzitorii. Ă, este un regim care are implicații în ceea ce privește impozitare în statele membre și acest acord pe care îl vom uh, vota mâine transmite mesajul corect, după părerea domnului Masto, și este, merge în direcția bună în uh, sensul unei mai bune armonizări și pentru o, o echilibrare mai bună. Ne mulțumește și echipei de negociere și pentru dorința de a negocia în timpul reunirilor de raportori din umbră. Comisia noastră a apărat o consolidare a cooperării administrative în acest domeniu crucial al uh, colectării taxelor. Mulțumim, Brian, Hayes. O avem pe raportoare din umbră din partea SCD, doamna Ludvigson. Uh, domnul Ludvigson, mulțumesc foarte mult. Aș dori, dori și eu să-i mulțumesc raportorului Robert Zile pentru o foarte bună cooperare însă în comis- propunerea Comisiei pentru un sistem definitiv TVA pentru mm, traficul pentru comerțul transfrontalier, Comisia încearcă să îmbunătățească schimbul de informații între autoritățile fiscale ale statelor membre. Un lucru foarte bun, uh, pentru că foarte multe se pierd uh, ca rezultat al uh, Uh, lacunelor din sistemul TVA. Acestea, aceștia sunt fonduri care ar putea să meargă în sistemul sanitar uh, spre dezvoltare durabilă împreună cu raportorul uh, susțin ideea contribuabilului certificat. Trebuie să ne asigurăm că Companiile nu sunt doar un paravan pentru criminalitatea organizată sau pentru um, um, fraudă tip carusel sau alte fraude cu TVA. Ar fi, trebui să fie posibil ca autoritățile fiscale să facă anchete în alte state membre. Sistemul actual are lacune care permit uh, ca multe milioane de euro să fie pierdute. Deci acum a venit vremea să uh, dăm uh, sens acestei propunere a Comisiei, pentru că această propunere va, va crește cooperarea administrativă. Este doar însă o, însă doar o parte a acestui întreg joc. Mulțumim tuturor pentru cooperare și cred că vom găsi o soluție pentru următoarele puncte. Vă mulțumesc foarte mult! și doamna Scott Cato, dacă dorește să intervină. Bineînțeles, bineînțeles, pe subiectul interesant al TVA. Mulțumim domnului Zile pentru munca sa. Avem, vin din partea unui grupul, grup mic și înțeleg rolul său, vine dintr-un grup mic și vine dintr-un grup mic și a trebuit să ajungă la un consens pentru întregul Parlament. Nu a fost ușor la reuniunea raportorilor din umbră de la Strasburg. Ca și, după cum a spus și raportorul din umbră SCD, aici uh, ideea cheie este contribuabilul certificat Uh, pentru a uh, facilita uh, sistemul de colectare a taxelor. Însă acest lucru va funcționa doar dacă definiția acestui contribuabil certificat este suficient de robustă și acest lucru îl vom examina într-un alt dosar mm, pe care am impresia că e pe COFOD, este raportor. La reuniunea raportorilor din umbră ne bucurăm că există o majoritate prin susținerea acestei reforme și atunci când există uh, dubii în legătură cu reglementarea, în legătură cu plățile, se va face un audit comun doar la cererea unui singur stat, nu va fi nevoie de două state. De asemenea, compromisul I și monitorizarea cooperării între statele membre pentru a lupta împotriva fraudei TVA și implementarea sa pe teren, este foarte important să avem o aplicare concretă a acestor uh, Uh, dispoziții, pentru că altfel uh, pierdem cel puțin 50 de uh, miliarde de lire sterline pe an în întreaga Uniune. De asemenea, susțin amendamentul 87 în legătură cu un sistem comun de colectare a statisticilor în legătură cu frauda la cu TVA. Dacă vrem să combatem acest tip de fraudă, trebuie să știm câte, câți bani sunt pierduți de către statele membre și sper că și celelalte grupuri uh, vor susține ideea. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult tuturor uh, raportorilor din umbră. Dacă comisia dorește să intervină și dacă nu, atunci uh, trecem la intervențiile spontane. Mulțumesc, domnule președinte, mă bucur să particip la această ședință unde examinați proiectul de, proiectele de amendament în legătură cu um, cooperarea administrativă în domeniul TVA. A fost un element foarte important în programul Comisiei din 2016 deci este foarte important ca Parlamentul să contribuie la adoptarea reform reformelor necesare pentru a pune capăt practicilor fiscale abuzive și fraudei care afectează resursele fiscale ale statelor membre și limitează capacitatea de acțiune. Este necesar să consolidăm capacitatea administrativă și cooperarea pentru ca administrațiile naționale să poată să-și joace rolul în desfințarea rețelelor implicate în frauda cu TVA și trebuie de asemenea ca toate capacitățile și informațiile disponibile la nivel național și al Uniunii să fie utilizate la maxim în respectarea drepturilor uh, de care trebuie să beneficieze cetățenii europeni. Și de asemenea, în domeniul luptei contra fraudei am uh, introdus uh, soluții inovatoare prin Eh, consolidarea capacității statelor. Această propunere de regulament vizează să răspundă la provocările pe care le pune o zonă economică din ce în ce mai integrată. Vă mulțumesc pentru interesul pentru această rezoluție și pentru amendamentele depuse pentru a îmbunătăți calitatea. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult. Mai dorește cineva să facă vreo intervenție spontană? Dacă nu, atunci uh, uh, mulțumim raportoarei pentru cooperare. Voturile vor avea loc mâine. Și astfel ajungem la ultimul punct de, pe, de astăzi, punctul 7, controlul actelor delegate și a măsurilor de punere în aplicare pe ordinea noastră de zi avem uh, trei, câteva puncte foarte importante. 39-a uh, uh, reuniune de control al acestor uh, acte delegate. Ca urmare a sesiunii din februarie 2017 și martie 2018, punem accentul, după cum spuneam, pe CRD 4 și CRR, Regulamentul Cerințelor de Capital. Acestea sunt în vigoare din 2013 și uh, s-au publicat o serie de acte secundare, însă nu toate. Vom uh, dezbate ceea ce uh, este în continuare pe ordinea de zi. Probabil știți deja că informarea din partea secretariatului pentru membrii ECON a fost distribuită. Vom organiza această sesiune în așa fel încât vom începe cu prezentarea DigiFisma, urmată de prezentarea EBA și uh, vom da cuvântul ulterior uh, echipei de negociere. Domnul Caras uh, își cere scuze că nu va putea să ajungă de la început și după aceea vom trece la intervențiile spontane. În primul rând, uh, aș dori să-i urez bun venit domnului Sebastian Hrovatin, uh, vice șef de unitate D1 pentru reglementarea și supravegherea bancară la DigiFisma. Oh, ah, sorry, good afternoon, Mr. Bună ziua, domnule președinte și tuturor. Mai întâi vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru că ne-ați oferit ocazia de a vă oferi niște informații la zi cu privire la situația punerii în aplicare a măsurilor de nivelul 2 referitor la uh, regulamentul și respectiv directiva privind cerințele de capital. Voi avea o intervenție destul de succintă. Munca la implementare continuă. Am făcut progrese importante în direcția adoptării standardelor tehnice de reglementare care au fost înaintate către Comisie de uh, Autoritatea Bancară Europeană, dar din păcate nu putem să măsurăm progresul acesta uh, din perspectiva unor uh, standarde tehnice deja adoptate. Slotul de control pe care l-am avut în martie și astăzi nu a conținut și uh, Um, adoptarea unor standarde efective. Asta nu înseamnă însă că nu s-au făcut progrese. Să vă dau un exemplu de progrese Mi se referă la actele delegate cu privire la rata de acoperire a lichidităților. Ultima dată v-am informat că încă analizăm răspunsurile primite în urma consultării publice pe care am uh, declanșat-o cu privire la actul delegat am primit toate comentariile și apoi, în urma acestui lucru, am operat câteva modificări în actul delegat. Acum suntem pe cale de a demara consultarea între servicii pe marginea acestui document final și dacă totul va merge bine, vom lansa și adoptarea actului delegat ca atare. Pe scurt, cam asta este ce voiam să vă spun. După cum spuneam, se fac progrese cea mai mare parte a muncii continuă la nivelul dialogului dintre serviciul nostru juridic și serviciul juridic al Autorității Bancare Europene și acolo se înregistrează progrese în acest dialog. Prin urmare, sperăm să putem să adoptăm acest act delegat în, luna, în lunile care vin. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Și acum ABE reprezentată de domnul Lars orbi până la 5 minute. Mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc pentru invitația pe care ne-ați uh, acordat-o, ne-ați transmis-o de a vă oferi o informare la zi. Reprezentantul Comisiei a arătat că lucrăm foarte strâns pe marginea unui serii, unei serii întregi de măsuri legate de standardele tehnice pe care noi deja le-am transmis. De, la ultima mea prezență în fața comisiei dumneavoastră m-am uh, concentrat pe motivele care se află la baza amânării unui număr de standarde tehnice. Astăzi n-am să repet toate elementele pe care le-am spus atunci, ci am să uh, mă refer la cele peste 100 de standarde tehnice pe care EBA le-a livrat deja mai mult. Reiterez faptul că EBA nu uh, ia ușor uh, o decizie de amânare, ci în mai multe situații asta a fost singura soluție care s-a găsit. De la ultima noastră întrevedere am progresat pe marginea unora dintre standardele cele mai complexe la nivel tehnic, în special în ce privește uh, incorporarea uh, scăderilor economice în modelele IRB. Intenționăm să închidem acest standard în cursul acestui an, dacă se poate chiar în al treilea trimestru. După cum știți, în mandatul nostru ni se cere să identificăm natura, durata și gravitatea scăderilor economice. Am, ne-am consultat deja o dată pe această temă, dar din cauza complexității am, am ales să împărțim problema în mai multe blocuri și am publicat ca urmare două documente de consultare. Primul se concentra numai pe identificarea scăderilor la nivel economic, în timp ce al doilea include și orientări suplimentare menite să descrie cum ar trebui să fie incorporată această scădere în modelarea estimărilor. N-am să intru în toate detaliile tehnice din documentele de consultare, ci am să mă concentrez pe scopul lor și am să accentuez domeniile importante pentru uh, ABE, așa cum am uh, arătat adesea și până acum. În contextul uh, modelelor IRB, situația pare uh, amăgitor de simplă, însă conține foarte multe dimensiuni. RTS-ul propus uh, se bazează pe o perspectivă pur macroeconomică, iar definiția pe care i-am dat-o coincide cu înțelegerea intuitivă a conceptului de scădere economică. Aș mai vrea să subliniez faptul că uh, Subiectul este eminamente tehnic, iar incorporarea acestei scăderi economice în modelarea IRB, în ce privește în special așa numita pierdere uh, dată cu, cu, cu parametrii LGD, este de o importanță fundamentală pentru a asigura un nivel egal între toate instituțiile, un teren egal între toate instituțiile și acest lucru se subliniază și printr-o scrisoare comună din partea președinților BCE și a mecanismului uh, de supraveghere unic, respectiv EBA, scrisoare trimisă la începutul lunii mai către legiuitori, pe care ați primit-o și dumneavoastră, consecvența modelării este deosebit de importantă, iar băncile din alte economii au acum niște niveluri de pierderi foarte scăzute datorită condițiilor economice favorabile, Ambele tipuri de împrejurări trebuie să fie incorporate în modelarea pierderilor, ținând seama de faptul că rezultatele de modelare sunt destul de scăzute și deși cerințele de capital vor fi scăzute, în urma faptului că aceste pierderi sunt relativ scăzuse, scăzute, prin urmare, modelarea trebuie să fie suficient de prudentă și să se facă sensibil la risc. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Nu văd pe nimeni care să dorească să intervină. Va da doamna Beres, reprezentanta grupului S D. Mulțumesc pentru această prezentare. Pe fond, deși înțeleg foarte bine că am discutat de acest subiect la ultima ședință, dar în ce privește actul delegat cu privire la rata acoperirii prin lichidități. Aș vrea să înțeleg mai bine de ce se înregistrează o astfel de întârziere, pentru că atunci când am discutat despre nivelul 1, acesta a fost unul dintre conceptele cheie din text, ceea ce mă face să spun că ne cam, îngrijor, ne cam îngrijorează amânarea. Apoi, care sunt uh, învățămintele pe care le-ați tras de pe urma consultării pe care ați efectuat-o și apoi când credeți că vom avea parte și de textul propriu-zis? Și o ultimă preocupare. Sfârșitul sau publicarea acestor acte delegate, cum se leagă de uh, negocierile pentru revizuirea temeiului juridic al adoptării acestor acte delegate propriu-zis. Aici e o problemă de calendar, cumva, de termene care mă cam îngrijorează. Faptul că v-ați mobilizat și uh, Autoritatea Bancară Europeană și Comisia, faptul că veți fi cumva puși în mișcare de prin adoptarea de, această nouă, de aceste noi acte delegate cu un temei juridic în contextul în care încă nici n-au dispărut nu, nu și-au pierdut, n-au devenit desuete vechile acte delegate. Deci de ce s-au propus aceste acte delegate și cum se leagă între ele din punct de vedere temporal elementele acestea. Și apoi, în ce privește toată greutatea cu care ați reușit să puneți pe masă toate aceste propuneri legate de pachetul precedent legislativ. În ce privește cerințele de capital, cer de 4 cereri, ați avea recomandări de făcut cu privire la funcționarea propriu-zisă a acestor acte delegate? Vă pun întrebarea aceasta pentru că fiind raportor uh, cu privire la revizuirea SSA și întrucât uh, am în vedere o posibilă reformulare a, articole, a articolelor orizontale referitoare la actele delegate, v-aș fi recunoscătoare pentru informații. Deci, trei întrebări. 1. Ce se întâmplă cu actele delegate cu privire la uh, rata lichidităților? A doua întrebare, cum se leagă între ele uh, actualele standarde cu pachetele care vin? Și apoi, a treia întrebare, ce se întâmplă cu consultarea și termenele în ce privește actele delegate? Mulțumesc, văd că nu mai dorește nimeni să intervină la procedura intervențiilor spontane. Am avut o singură intervenție, dar extrem de substanțială și atunci îi dau cuvântul reprezentantului Autorității Bancare Europene pentru a răspunde la întrebări dar mai întâi Comisia Europeană. Mulțumesc, o să parcurg pe rând întrebările. Ce se întâmplă cu actele delegate, cu actul delegat, ne-ați întrebat. În declarația mea introductivă am menționat pe scurt că s-au făcut progrese în legătură cu actul delegat. Ultima dată vă spuneam că încă analizăm ce, uh, răspunsurile pe care le-am primit în urma consultării publice cu statele membre și cu industria. Am analizat în detaliu toate răspunsurile primite și, ca urmare, am făcut o serie de modificări în proiectul de text al Comisiei. Textul este acum gata, în sensul că se duce de acum în procedura de consultare între serviciile comisiei, în principiu nu avem motive de îngrijorare că s-ar putea amâna, s-ar putea prelungi acest proces. Durează puțin până când uh, se încheie procedura. Și acum fac un pas înapoi ca să vă explic un următorul lucru. Motivul principal pentru modificarea acestui act Noi aveam oricum actul delegat de bază adoptat în 2016, dar obiectivul acestei modificări a fost dorința de a clarifica anumite chestiuni în actul delegat care este deja în vigoare, fiindcă atât statele membre cât și industria ne-au semnalat că sunt unele probleme din punctul de vedere al clarității regulilor. Al doilea obiectiv a fost să aliniem într-o oarecare măsură actul delegat cu standardele internaționale pe marginea anumitor aspecte. Asta am și încercat să facem. Și o bună parte, sau în orice caz o parte din uh, comentariile care ni s-au transmis în timpul procesului de consultare au depășit domeniul uh, întrebărilor și s-au referit la niște modificări mult mai fundamentale care ar trebui aduse actului delegat. Noi însă am dorit să menținem modificările acestea cât mai aproape de obiectivele noastre inițiale și atunci n-am ținut seama de toate aceste comentarii. Unul dintre principalele motive, dacă vreți, pentru care procesul acesta a durat mai mult decât ne așteptam, a fost că a trebuit să așteptăm până când intra în vigoare regulamentul STS, adică cel privind securitizările simple și transparente. Modificările acelea au trebuit să fie incorporate în actul acesta delegat și ținând seama de faptul că regulamentul STS n-a intrat decât la sfârșitul anului trecut în vigoare, acest lucru a avut un efect uh, asupra întregului proces de adoptare a actului delegat ca atare, deci a prelungit acest proces. Asta ca răspuns la prima întrebare. A doua întrebare, cum se potrivește modificarea aceasta cu restul pachetului? Pachetul bancar, care este în prezent în curs de negociere, nu afectează competența încredințată Comisiei cu privire la actul delegat în ce privește rata de acoperire a lichidității. Ca o consecință a adoptării pachetului, odată ce acest lucru se va întâmpla, nu, de fapt, consecința nu va exista în sensul unui impact asupra acestui act delegat. Deci, în principiu, cele două uh, uh documente legislative nu interacționează. Asta am și vrut, să nu fim nevoiți să modificăm din nou uh, uh, actul delegat odată ce va fi adoptat pachetul bancar. Apoi, la a treia dumneavoastră întrebare, privitoare la între... învățămintele trase doamna Pervanș Beres. Eu nu mă referam însă la rata de lichidități. Doar. Ci la întregul domeniu al actului delegat pe care îl veți publica. Reprezentantul comisiei. Îmi cer scuze, înțelesesem greșit. Da, există, desigur, unele aspecte care vor trebui uh, retușate în pachetul bancar. În măsura în care noi modificăm normele acoperită în prezent de standardele tehnice de reglementare, mai puțin de actele delegate, Autoritatea Bancară Europeană va trebui să vină cu propuneri de modificări asupra acelor standarde tehnice, deci va exista un impact. Vrem deci să conlucrăm cât mai îndeaproape cu Autoritatea Bancară Europeană, în special ținând seama de acest calendar, pentru că în pachetul bancar ca atare nu dispunem niște termene noi pentru actualizări, pentru că în principiu competențele încredințate Comisiei vor fi valabile, vor fi în vigoare și atunci. Deci, pentru modificarea unor amendamente la standardele tehnice pentru propunerea de amendamente la standardele tehnice formulate în trecut, Acestea se vor face numai dacă va fi cazul să se facă modificări. Deci acesta este impactul. Va trebui să se actualizeze unele dintre standardele tehnice în vigoare și atunci pachetul eh, desigur că introduce noi standarde tehnice. Dar așa, ca să vă spun spontan acum, cred că numărul de modificări care vor trebui făcute, plus eh, standardele tehnice în vigoare, împreună vor fi mai puține decât ce există în baza actualului CRR și, în principiu, schimbările la standardele tehnice vor fi limitate. Pe fond, modificările sunt minore, ele trebuie doar să fie extinse. De exemplu, în cazul unui standard tehnic în vigoare cu privire la instrumentele altele decât amenziile. Vor trebui ca acestea să se aplice și um, um, pasivelor eligibile pentru MRT-LAC. Asta la a doua întrebare, sper să fi răspuns suficient de lămuritor. Și a treia întrebare se referă la învățămintele trase de pe urma primei runde de activitate pe marginea standardelor tehnice. Cred că aici sunt cel puțin două învățăminte importante. Mai întâi, să ne asigurăm că competențele uh, încredințate, încredințate sunt clare, ce se cere, ce se așteaptă de la Autoritatea Bancară Europeană. Până acum nu întotdeauna era foarte clar ce li se cerea celor de la Autoritatea Bancară Europeană, și actele din, în anumite situații am constatat ulterior că nu acopereau de plin subiectul pe care îl trebuiau să-l acopere. Deci trebuie să acordăm o atenție sporită atunci când elaborăm, când redactăm aceste uh, acte, să vedem exact să acopere, ceea, să facă ceea ce trebuie să facă, ce ne propunem noi să facă. Și în al doilea rând, în legătură cu termenele și respectarea lor pentru standardele tehnice. În anumite cazuri, cred că am dat dovadă de prea mult optimism. Mai ales când standardul tehnic se referă la chestiuni extrem de tehnice și ample, cum ar fi metodologiile de evaluare a modelelor, acestea durează mult mai mult, de fapt, decât credeam noi la început. Tocmai pentru că subiectele sunt extrem de ample, sunt extrem de tehnice și deci trebuie să se acorde ceva mai multă atenție termenelor propriu-zise prevăzute pentru standardele tehnice. Așa cum arăta și Lars mai devreme, din cele peste 100 de delegări de competențe pe care le-am făcut, ne-am achitat de sarcini pe mar pentru marea majoritate. Au mai rămas numai cele mai complicate, dar în general, cred că procesul s-a desfășurat destul de lin. Au fost așa... A fost mai greu la început până când ne-am obișnuit, până când am început să înțelegem procesul ca atare și colaborarea dintre Comisie și Autoritatea Bancară Europeană ne ajută foarte mult, funcționează foarte bine. Acum lucrurile se desfășoară mult mai lin decât la început. Sigur că loc de mai bine e întotdeauna. Și în prezent colaborăm cu Autoritatea Bancară Europeană pentru a îmbunătăți cât se poate această colaborare. În ce privește termenele, mai vrem să adaug ceva. Un lucru pe care uităm întotdeauna să-l luăm în calcul este acela că lucrurile se întâmplă în valuri. Și, din păcate, nu suntem noi singura Uniune sau nu suntem noi singura Direcție Generală din Comisie. Au mai fost situații în care, poate, întârzierile au fost și din cauza unor uh, blocaje procedurale, pentru că, să spunem, erau uh, blocați cu alte proiecte și cu alte dosare cei de la um, Serviciul Juridic al Comisiei sau traducătorii aveau de tradus alte lucruri prioritare. Deci uneori sunt și genul acesta de probleme de natură strict administrativă care um, au dus la împiedicarea unor uh, aspecte legate de standardele tehnice. Autoritatea Bancară Europeană da chestiuni similare cu cele amintite de Sebastian în ceea ce privește rata de acoperire a necesarului de lichiditate, multe lucruri depind de comisie. Noi actualizăm uh, raportul, însă pentru acest lucru este nevoie de timp și industria are nevoie de timp pentru a pune în aplicare apoi orientările generale. În ceea ce privește a doua întrebare, interacțiunea cu pachetul bancar. Unele din uh, Întârzierile înregistrate privind standard, standardele tehnice de reglementate se datorează interacțiunii cu uh, sectorul bancar, cu pachetul bancar. Există un număr redus, însă riscăm să implementăm anumite chestiuni de două ori. În primul rând, Uh, scriem STR-urile și ne implementăm o perioadă scurtă de timp, știind seama că sunt discutate și pe plan politic. Este un lucru valabil și pentru alte chestiuni pe care le-am discutat în trecut. De exemplu, um, LGD-ul pentru perioadele de regres uh, economic uh, este un exemplu în acest uh, sens. Comitetul de la Basel nu a ajuns la concluzii în acest domeniu și noi am decis să, uh, să facem noi un pas înainte. Așteptăm decizia Comitetului de la Basel. Învățămintele pe care le-am tras sunt similare cu cea, cea a lui Sebastian. Am văzut că calendarul impus uh, ABE a fost foarte ambițios, mai ales când vine vorba de dosarele cu caracter profund tehnic. Știm că noi avem nevoie de 12 luni pentru a furniza orice mm, standard tehnic de reglementare. Avem nevoie de discuții, de consultare, de respectarea procedurilor decizionale și așa mai departe și am ajuns la concluzia că avem, este nevoie de 12 luni și noua propunere CRD uh, conține termene limită pentru Autoritatea Bancară Europeană de 6 luni, ceea ce nu este deloc realistic. Și în legătură cu problemele întâmpinate cu mandatul legal, din nou, nu am reușit să răspundem tuturor problemelor pe care doream să le rezolvăm prin standardul tehnic de reglementare, datorită îngrădirilor impuse de mandatul pe care l-am uh, primit. Și cred că acesta este unul din domeniul în care, unul din domeniile unde am dori să se discute mandatul decis de legiuitor ca parte a dialogului uh, tripartit pentru ca noi să avem posibilitatea de a uh, contribui la deciziile luate când vine vorba de timpul necesar pentru adoptarea acestor măsuri tehnice. Cred că este un, o chestiune utilă pentru ambele părți, care ar putea să fie utilă la prevenirea acestor obstacole și probleme în etapa de implementare. După cum a spus și Sebastian, am înregistrat și noi progrese și avem o mai bună colaborare cu Comisia pentru a adopta restul standardelor tehnice de reglementare. Mulțumesc. Nu știu dacă doamna Perez dorește să revină. Aș mai avea o întrebare, pentru că ați spus că va exista o dublare între activitatea care mai trebuie făcută vis-a-vis -vis de pachetul anterior și că ați amânat cumva procesul în așteptarea apariției noului pachet. Mă gândesc că ați identificat foarte clar despre ce standarde tehnice de reglementare este vorba și ați uh, informat în mod oficial Parlamentul în legătură cu această situație sau așteptăm să aflăm dacă vor veni vreodată uh, asemenea standarde și dacă această decizie trebuie luată în așteptarea pachetului bancar. Ar fi mai bine, cred, să notificați în mod oficial uh, Parlamentul. Da, pe scurt, vă rog. Da, în asemenea cazuri, de fiecare dată trimitem o scrisoare comisiei și în uh, comunicarea respectivă ne adresăm și Parlamentului European. Transmitem acest mesaj în ceea ce și Parlamentul European. Și de fiecare dată când înregistrăm asemenea întârzieri, facem acest lucru public. Am uh, încercat să fim cât mai clari în politica noastră de comunicare și dacă acest lucru nu a funcționat în totalitate, suntem dispuși să vedem care sunt modalitățile prin care putem să ne îmbunătățim politica de, comun- de comunicare. Să prezentăm, care, ne prezentăm foarte clar care sunt îngrijorările și care sunt motivele unei uh, întârzieri. Vă mulțumesc, cred că am, am ajuns la sfârșit. Mulțumesc tuturor eurodeputaților, celor doi eurodeputați și invitațiilor noștri. Încheiem ședința de astăzi. Începem mâine la ora 9 cu audierea secretarului general OCD. O seară plăcută uh, tuturor. Vom avea o seară mai lungă decât preconizasem inițial. Mulțumesc!